Grazie, Vă mulțumim, domnule comisar. Începem acum rundul de întrebări. Domnul Peter Lize este primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar desemnat, vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră puternică. Declarația noastră de interese este corectă și, stimată prietenă Kathleen, Kathleen Van Bremt, Pot să te lămuresc. Am un e-mail trimis către secretarul general Klaus Vele și în acest e-mail se recunoaște că a existat o greșeală la nivel administrativ, deci uh, a fost o versiune trimisă de trei ori. Nu există nicio problemă legată de declarația de interese financiare ale domnului comisar. Dumnealui a fost suficient de politicos încât să nu dea vina pe serviciile Parlamentului. Însă vina a fost de aici. Trec acum la întrebare. Domnule comisar desemnat, în ceea ce privește schimbarea climatică, dați dovadă de multe angajamente. Însă știți că mulți, chiar mulți de aici, cred că e o problemă exagerată. Unii chiar spun că schimbarea climatică nu este provocată de om. Cum puteți reacționa la astfel de poziții. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Din 1988, când s-a stabilit uh, grupul de experți IPCC, s-au făcut uh, progrese enorme, cinci evaluări succesive și s-au adunat din ce în ce mai multe dovezi care uh, ne confirmă faptul că omul a provocat schimbarea și provoacă schimbarea climatică. În mod permanent, în cadrul Națiunilor Unite s-au făcut studii, de asemenea și uh, Uniunea Europeană a finanțat foarte multe studii în cadrul celui de-al șaptelea program cadru. Și în cadrul programului Orizont 2020 sprijinim uh, cercetările în uh, acest domeniu. Există dovezi clare. Deci ultimii 30 de ani au fost mai calzi decât uh, niciodată, de când uh, ținem noi uh, socoteala din anii 1950. Ghețarii se topesc, uh, vedem zi de zi uh, ce cauzează schimbarea climatică, ce tragedii cauzează. Deci trebuie să recunoaștem că există aceste rapoarte ale oamenilor de știință, însă aceste rapoarte trebuie să devină niște orientări politice, la nivel politic. După care trebuie lansate niște obiective ambițioase la următorul summit de la Paris. Însă e important de asemenea să comunicăm și cu opinia publică deoarece cei care neagă existența acestui fenomen sunt destul de puternici. Mie mi se pare că din punctul de vedere al comisiei ar trebui să fim mult mai uh, activi, să nu fim deloc timizi, să spunem clar că e un fenomen cauzat de activitatea umană. Deci că nu e vorba doar de metan sau de compoziția anumitor gaze atmosferice care s-ar fi modificat de la sine de-a lungul timpului. Vă mulțumesc, doamna Van Bremt are cuvântul acum. Mulțumesc. Domnule Lise, așteptăm totuși evaluarea Comisiei Iuri în acea privință. Întrebarea e legată de conflictul de interese. E ceva important pentru opinia publică în Europa și am niște întrebări foarte specifice. Recent ați anunțat că veți uh, renunța la acțiunile dumneavoastră la firmele Petrolohis și Petrolifera Ducar din Canare. Întrebarea mea, ne puteți confirma că fiul dumneavoastră era membru în ambele consilii de administrație ale ambelor uh, companii, Petrolohis și Ducar. Fratele dumneavoastră este președinte și e drept de asemenea că cel de-al treilea uh, acționar ca mărime uh, este cumnatul dumneavoastră. Companii ambele fi, uh, înființate de dumneavoastră și de către soția dumneavoastră. Deci e adevărat toate acestea? Uh, cum vă veți menține promisiunea făcută? Spuneți că niciodată nu veți acționa în chestiuni care ar putea contraveni uh, intereselor dumneavoastră financiare și personale. Asta ați declarat. Voi lămuri totul, spune domnul Arias Caniete. Eu nu știam că o să ajung comisar pentru energie, însă când am fost desemnat pentru acest post, am ordonat să se vândă acțiunile și am, am cerut fiului meu să renunțe la postul pe care îl avea acolo. Deci nici fiul meu, nici soția mea nu mai au acolo acțiuni și nici nu mai au opoziție în consiliile de administrație, nici în aceste companii și nici în altele asemănătoare. Însă, de la bun început, vă declar că eu nu uh, prezint niciun conflict de interese. Aceste două companii sunt două companii mici, conform standardelor europene. Au 15 angajați, 10, respectiv 15. Se ocupă de logistică. Nu fac decât să înmagazineze combustibilul. Nu îl vând, nu fac prospecții offshore, prospecțiuni offshore, deci nu fac decât să depoziteze combustibilul în două porturi. De-aia zic eu că nu există un conflict de interese, însă pentru a clarifica și mai mult lucrurile, am vândut acțiunile, iar fiul meu și-a dat demisia din Consiliul de Administrație, iar acum nici fiul, nici soția mea nu mai dețin nicio funcție de răspundere în aceste două companii. Deci acum familia mea nu mai are niciun interes uh, personal uh, legat de aceste două companii petroliere. Grazie. Gerling. Doamna are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Canieta, ținând cont de obiectivele stabilite pentru anul 2000, 2030, și a calea pe care se pare, pe care se pare că o urmăm până atunci, vom, nu vom uh, atinge obiectivele pentru 2050 și ținând seama de importanța uh, colaborării tuturor uh, partenerilor din, cad- din cadrul CC1-SC înaintea conferinței de la Paris, um, Vă veți angaja să reevaluați obiectivele stabilite um, pentru a le atinge și prin intermediul creditelor inter- internaționale. În primul rând, cred că propunerea pentru orizontul 2030 este una echilibrată. 40 reducere a emisiilor, 27 de energie regenerabile și 30% de eficiență energetică, um, ceea ce reprezintă niveluri absolut minime conform uh, domnului declarațiilor domnului Juncker. Deci este un pachet clar și echilibrat vom avea nevoie de eforturi majore din partea tuturor sectoarelor, din partea tuturor statelor europene pentru a atinge acest obiectiv. În cazul însă că la întâlnirea de, de vârf de la Paris toate economiile relevante, globale, mari uh, poluatori vor conveni asupra unor obiective mai ambițioase, atunci nu nu mă voi opune stabilirii unor obiective mai ambițioase. Comisia nu va, Comisia Europeană nu, nu va deveni un obstacol în fața unor obiective mai ambițioase când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice. Însă, dacă nu, trebuie să ținem cont de situația reală și probabil trebuie să, este posibil să recurgem și la credite internaționale pentru a atinge obiectivul de reducere cu 40% a emisiilor. Trebuie să ne asigurăm că industria europeană va rămâne competitivă și pe lângă creditele internaționale va trebui să analizăm cu foarte mare atenție calitatea acestor credite, pentru că în uh, trecut uh, nu a fost uh, foarte clară funcționarea mecanismului industriilor curate, de exemplu. Și vă asigur că voi examina cu mare atenție dacă va trebui să recurgem la credite internaționale, care va fi calitatea creditelor respective pentru a putea atinge obiectivele de reducere a emisii pe care ni le-am stabilit. Mulțumesc. Are cuvântul domnul de acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, portofoliul de climă și energie, uitați-mă, sunt aici în sală, ar putea fi cel mai important la nivelul comisiei și pot să vă spun că eu unul nu eram pentru fuzionarea celor două. Însă, dacă un comisar consideră că schimbarea climatică este una din provocările cele mai urgente ale umanității, atunci o abordare comună între cele două este posibilă și ne-ar putea chiar oferi oportunitatea de a face progrese atunci când persoana potrivită o face. Deci, întrebarea cheie în ziua de astăzi, domnule Caniete, este dacă dumneavoastră sunteți acea persoană pentru a deveni comisar pentru că conflictul de interese reprezintă principalul obstacol în această tranziție energetică de care avem nevoie și dumneavoastră, prin trecutul dumneavoastră, prin implicarea dumneavoastră în industria petrolieră, nu păreți a fi persoana cea mai potrivită și există un singur mod de a ne convinge pe mine și pe grupul meu că dumneavoastră sunteți persoana potrivită și anume să ne arătați cât de serios sunteți în ceea ce privește lupta împotriva schimbării climatice. Așa că vă rog să mă convingeți, să-mi spuneți cât de urgentă considerați dumneavoastră că este această luptă. No, no, no. I, I'll try to convince you, but I, I, I... Am să încerc să vă conving, dar am să o fac în alt fel mai bun. Atunci când uh, nici nu era vorba să fiu comisar pentru acest portofoliu, eram ministru de mediu în Spania și în acel moment aveam deja acțiuni în aceste companii. Și cu toate acestea am luptat uh, împotriva schimbării climatice alături de doamna comisar Hedegaard. Scriam scrisori atunci când era nevoie către comisarii responsabili atunci când se lucra la uh, pachetul 2030 pentru a avea niște obiective foarte ambițioase și am fost uh, membru al grupului uh, de ecologizare la nivelul Spaniei. Nu susținem combustibilii fosili, ci din potrivă energia regenerabilă și așa mai departe, încă de pe acea vreme când nu era vorba de o astfel de audiere ca cea de astăzi. De pe atunci luptam împotriva schimbării climatice pentru că cred că aceasta este cea mai mare problemă cu care se confruntă omenirea ziua de astăzi. Noi lucrăm sub umbrela Națiunilor Unite, trebuie să facem eforturi împreună, să ajungem la un acord între aproape 300 de țări. Este într-adevăr o sarcină colosală. Însă, pe de altă parte, îmi dau seama că este o chestiune de viitor pentru noi. Oamenii politici nu se pot gândi doar pe termen scurt, trebuie să se gândească pe termen lung. Schimbarea climatică este o politică pe termen lung și una permanentă. Și eu mi-am luat un angajament foarte clar, mi l-am luat din trecut, nu de acum. N-am avut niciodată nicio legătură cu petrolul, am avut doar 2% active acțiuni în, într-o companie. Însă întotdeauna mi-am dorit să lupt pentru energie regenerabilă, pentru o creștere verde, pentru eficiență energetică și pentru a lupta împotriva schimbării climatice. Asta am făcut în trecut și asta voi face și în viitor. Grazie. E adesso la... Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Rodriguez Rubio. Bună tarde, gracias, președinte. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Arias Caniete, mi se pare jenant ca la această audiere să fac trimitere încă o dată la familia dumneavoastră. N-aș face asta dacă n-ar fi absolut necesar să lămurim faptul că nu aveți interese familiare care ar putea intra în contradicție cu postul dumneavoastră. Ați spus că ați renunțat la acțiunile dumneavoastră, la Petrolohis și la Ducar. Însă zilele astea s-au uh, uh, făcut publice și relațiile pe care le are cumnatul dumneavoastră cu aceste două firme. Deci despre el nu s-a vorbit. Vorbim de persoane apropiate. Nu e cumnatul meu, e un prieten de-al meu. E un prieten care a studiat topografie după criza imobiliară a studiat altceva, ce nu găsea de lucru, se ocupă de panourile solare, însă între timp nici în acest sector nu găsește de lucru, deși suntem în Spania. Nu este subvenționată această formă de energie, în Spania e subvenționată energia pe bază de combustibil fosil în continuare. Și asta de pe vremea când erați dumneavoastră la putere. Vă mulțumesc, doamnă deputat, pentru întrebare. În primul rând, niciodată nu mi-am vândut pe fugă acțiunile. Mie, într-o miercuri, domnul Juncker mi-a spus că mă va propune pentru postul de comisar pentru climă și energie și în același moment am hotărât să vând aceste acțiuni pentru a avea cât mai multă transparență și independență, pentru a nu exista nici cea mai mică urmă de îndoială. Deci eu mi-am dorit cât mai multă transparență. La doilea rând, sunt aici la o audiere pentru ca dumneavoastră să judecați dacă eu uh, mă calific pentru postul de comisar sau nu. Comisarii sunt complet independenți de politicile care se duc la capăt în țările lor de origine. Noi nu trebuie să ne supunem unui mandat din țara noastră. Poate că în Spania politica e greșită. Pe mine asta nu mă va interesa. Eu va trebui să apăr niște politici europene coerente. Trebuie să fac, să transform Uniunea Europeană într-un lider în ceea ce privește energia regenerabilă, să modific modul în care se consumă transportul, să uh, transform de asemenea rețelele uh, energetice. Vă pot da și o cifră dacă vă interesează. Procentul de energie regenerabilă în mixul din Spania e de 16,1% acum, pe 2013. Obiectivul era 20% în 2020. Așadar, Spania este printre țările care în clipa de față sunt pe calea cea bună deci vor atinge, vom atinge practic acest obiectiv în Spania. Însă, repet, eu sunt responsabil de politicile europene. Va trebui să găsesc cele mai bune politici europene. Va trebui să pun pe picioare un sistem uniform de sprijin pentru energiile regenerabile pentru a nu exista o denaturare a concurenței între statele membre și vom face asta prin reglementarea pieței interne. Vă mulțumesc! Adesso la parola al collega Icaut. Acum are cuvântul domnul Icaut. Uh, uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Canieta, în primul rând, vă rog să ne clarificați situația cumnatului dumneavoastră și a legăturilor, legăturilor dumnealui cu diferitele companii. Pentru că un cumnat face parte dintr-o familie, din punctul meu de vedere, cred că și din punctul dumneavoastră de vedere. În al doilea rând, de fiecare dată, durează puțin până se află anumite informații. De exemplu, când uh, Petrologis uh, Canarias a primit un grant în anul 2011, dumneavoastră ați, fost preș- uh, ați condus întreprinderea respectivă și abia în anul 2014, când publicul a aflat despre această situație, a spus că nu ați uh, cunoscut uh, situația acestor uh, acțiuni. Deci, vă întreb de ce a durat atât de mult până ați vândut aceste acțiuni. De fapt, de ce le-ați vândut doar când ați aflat că veți fi numit comisar pentru schimbări climatice și pentru energie? Până când nu am fost nominalizat, nu am avut niciun interes de a, vinde aceste acțiuni pentru că nu este, deținerea de acțiuni nu este o activitate ilegală în Spania sau în Europa. Însă din momentul în care am aflat că voi deveni comisar, am decis să vând aceste acțiuni. Chiar dacă știu că nu există un conflict de interes. Însă, tocmai de aceea am mers mult mai departe pentru că nu am dorit să ajung în situația în care să se considere că sunt într-un conflict de interes. Cu toate acestea, am decis să uh, vând acțiunile, fiul meu și-a dat demisia din Consiliul de Administrație. și în uh, codul de conduită pentru comisari, uh, un candidat este întrebat care sunt interesele proprii și cele ale soției. Eu am declarat că nici eu, nici soția, nici uh, fie nu mai deținem nicio acțiune, nicio companie. În, în ceea ce privește acțiunile deținute de alte persoane, nu cred că, uh, nu cred că se aplică această regulă pentru că este reglementată doar situația membrilor proprii familii. Și am uh, trecut la acțiuni uh, din momentul în care, la acțiune din momentul în care am aflat că voi uh, deveni comisar. Nu am și oricum această vânzare nu se poate face imediat, durează câteva zile până când acțiunile sunt vândute. Deci cu foarte multă transparență am mers chiar mai departe decât mi se cere în mod oficial și nu există niciun conflict de, de interese pentru mine și nici membrii familiei mele, soția, fiul, nu sunt în uh, conflicte de interese. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Pedicini. Bună seara, mister. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, domnule Caniete. Bună ziua. Până acum s-a vorbit despre familia dumneavoastră. Eu am să vă vorbesc un pic și despre familia mea. Atât eu, cât și familia mea și satul de unde vin, trăim într-o regiune unde se utilizează tehnica de fracking de peste 20 de ani pentru a extrage petrol. Așa că pot să vă spun că în acea zonă, în regiune, rata șomajului în rândul tinerilor este cea mai înaltă din, între- din toată Europa. Toată producția agricolă locală a avut de suferit, um, activitatea turistică, atât cât exista, s-au uh, poluat uh, toate apele freatice, toate sursele de apă. Ce să vă mai spun? Și pentru a încheia lista, practic, pot să vă spun că avem și uh, rata cea mai mare de uh, cancer din cauza metalelor grele. Și dumneavoastră vreau să vă întreb, veți face eforturi pentru a lupta împotriva te acestei tehnici care este atât de proastă pentru economia locală și pentru sănătatea oamenilor? Da, domnule deputat, așa cum știți foarte bine, tratatul conferă statelor membre competența exclusivă de a lua decizii referitoare la sursele de energie și felul în care se utilizează acesta. E vorba de o competență națională, așa că Uniunea Europeană și Comisia Europeană a introdus un regulament, o recomandare, nu, nu o legislație, pentru a stabili faptul că atunci când un stat membru dorește să recurgă la o astfel de tehnică, trebuie să se țină cont și de cerințe de mediu foarte clare. Până acum, deci, Comisia Europeană nu a introdus decât o recomandare. Însă, mai mult decât atât, s-a implementat o rețea de lucru la nivel științific pentru a evalua toate experiențele existente în domeniul extracției de gaze uh, de șist în toate statele membre unde există astfel de tehnici pentru a vedea care sunt consecințele. Și în funcție de evaluarea care se va face de pe urma acestei analize, eu voi propune Comisiei un proiect legislativ pentru ca extracția gazului de șist să se facă în condiții de siguranță și de respect uh, către mediu, bineînțeles lucrând împreună cu comisarul responsabil pentru mediu. Pot să vă spun deci de pe acum că vom analiza în primul rând toate practicile existente, toate tehnicile utilizate, care sunt consecințele asupra ecosistemelor, ce se întâmplă cu apele freatice, consecințe economice și sociale și numai în funcție de această analiză vom putea promova o legislație sau alta care să fie obligatorie. Nu este un dosar foarte ușor de abordat, pentru că competențele sunt foarte clare pentru statele membre, dar și competența Comisiei Europene pentru a salva mediul și pentru ecosisteme. Mulțumesc. Adesso la parola la colega Pilar. Mulțumesc. Ah, vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Pilar del Castillo. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat, domnule Arias Caniete, vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru modul clar în care ați intervenit, vă mulțumesc și pentru angajamentele pe care vi le-ați exprimat în legătură cu schimbarea climatică, dar și cu energia. Cine știe, poate vor mai reveni anumite chestiuni legate de familia dumneavoastră, încă o dată, însă noi suntem aici pentru a demonstra că nu există conflicte de interes. Nu pentru că dumneavoastră ați spus-o, ci pentru că și Comisia Juridică din Parlamentul European a stabilit același lucru. Deci să spunem lucrurilor pe nume. Eu mă voi referi acum la dependența energetică. Cu siguranță din cauza lipsei de infrastructuri adecvate avem această problemă. Au apărut uh, așa numitele silozuri energetice și e nevoie de rețele inteligente. Avem deja foarte multe proiecte prezentate, însă puține fonduri. Cum veți face pentru a da un impuls rețelei de uh, creierii unei bune rețele de distribuție și uh, pentru a crea cât, mai, cât uh, de multe interconectări? bineînțeles că trebuie să ne interconectăm. Fie că e vorba de Marea Baltică, fie că e vorba de, Marea, de peninsula iberică. Deci e nevoie de o rețea uh, inteligentă, integrată peste tot. La un moment dat s-a stabilit un angajament minim la Consiliul European de la Barcelona în 2000 atunci se stabilea un obiectiv, s-a stabilit un obiectiv indicativ de uh, 10% minim pentru interconexiune, interconectare. E drept că acest obiectiv va fi atins. Avem și proiecte de interes comunitar în curs și știm că pentru toate rețelele probabil de gaz și de electricitate, deci se va uh, uh, atinge acest obiectiv, cu o mare excepție nefericită, și anume peninsula iberică, care din punct de vedere energetic este o insulă. Însă se fac progrese. Comisia încurajează foarte mult dialogul între autoritățile de reglementare din Franța, Spania și Portugalia pentru a uh, debloca lucrurile. Există de asemenea și un uh, proiect de interconectare uh, prin Pirinei care ar uh, crește capacitatea de la 400 la 800 de MW, însă există multe alte proiecte care sunt foarte lente. Un alt, o altă rețea interconectată prin golful Vizcaya, deci prin partea cealaltă E foarte important, de asemenea, să mobilizăm finanțarea pentru asta și e clar că va trebui să lucrăm mult. Facilitățile pe care le avem uh, în conectarea Europei nu sunt suficiente. Va trebui să lucrăm cu Banca Europeană de Investiții și din acel pachet anunțat de domnul Juncker de 300 de milioane va trebui de asemenea să găsim și, uh, și bani pentru energie. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Grote. Vă mulțumesc, domnule Caneta. În ultimele zile și săptămâni s-a discutat foarte mult în Parlamentul European și în opinia publică despre legăturile dumneavoastră și a familiei dumneavoastră cu sectorul uh, petrolifer. Abia ieri v-ați uh, corectat uh, declarația de interese, mai bine mai târziu decât niciodată. La fel v-ați clarificat poziția față de înghețarea certificatelor de emisii în cadrul ETS. Aș dori să vă întreb dacă considerați că această rezervă de stabilizare a pieței ar trebui să fie introdusă mai devreme sau abia după 2020, când probabil pentru uh, schema de comercializare a certificatelor de emisii va fi prea târziu. Deci am o, mi-aș dori un uh, răspuns în legătură cu această întrebare și poate ne explicați uh, mai mult și care este implicarea familiei uh, extinsă a dumneavoastră în, în uh, aceste afaceri? Uh, este o întrebare foarte dificilă și aș prefera să răspund în limba engleză, pentru că germana mea nu este atât de bună. În primul rând, cred că piața actuală din Uniunea Europeană este Uh, este una foarte bună în comparație. Există un sistem de punere, un preț pe dioxidul de carbon care uh, funcționează și ne permite să ne apropiem de o economie cu, reduce, cu emisii mai reduse de dioxid de carbon. Deci mă angajez pentru a progresa cu schema de comercializare a certificatelor de emisii. Mi-ați pus o întrebare în legătură cu rezerva de stabilizare a pieței. Este un uh, instrument foarte inteligent pentru că permite stabilizarea pieței, împiedică inter- intervenții politice care să influențeze prețul dioxidului de, de carbon, uh, permite și un grad suficient de flexibilitate care să ajută funcționarea pieței. M-ați întrebat dacă ar trebui să mergem mai repede înainte sau nu. Eu mă tem că înghețarea certificatelor reprezintă reprezintă doar o, o anumită măsură, pentru că certificatele care sunt scoase de pe piață vor reveni pe piață la un moment dat și influențează uh, prețurile, de fapt. Dacă uh, mă voi, voi găsi suficient sprijin în Parlamentul Euro- uh, European, voi încerca să conving și Consiliul să introducă mai repede uh, rezerva de stabilizare a pieței, pentru că acest lucru va permite revenirea certificatelor înghețate de a reveni pe piață și de a influența prețurile. Deci sper că voi găsi sprijinul necesar în uh, Parlamentul uh, European în acest uh, sens și dacă acest, dacă acest lucru se va întâmpla, atunci eu aș fi de acord cu introducerea acestei rezerve mai repede. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Iachevici. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, Aș vrea să ne spuneți cum veți acționa dumneavoastră în Comisia Europeană în ceea ce privește independența energetică a Uniunii Europene din punctul de vedere al furnizorilor și a surselor de energie. Dumneavoastră vorbeați despre conexiunile între sistemele existente și aș vrea să știu care sunt măsurile pe care doriți să le luați la nivelul Comisiei pentru a garanta această independență. Pe de altă parte, ar trebui să avem um, o siguranță a aprovizionării la nivel local, atât în ceea ce privește materia primă, cât și în resursele de energie. Și aș vrea să știu ce se va întâmpla cu economia europeană după uh, reforma sistemului ETS. Cum vom analiza toate elementele implicate în sistemul ETS și cum se vor trata competențele și celelalte articole care există pentru alte sectoare de activitate. Mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând, pentru a avea o siguranță energetică, trebuie să diversificăm sursele de energie și de aprovizionare, pentru că nu putem depinde de un singur furnizor, indiferent că e vorba de petrol sau gaze, și trebuie să avem o interconectare la nivelul întregii Europe. Trebuie să dezvoltăm coridorul sud, și e clar că South Stream-ul nu poate merge mai departe decât dacă ne asigurăm că se îndeplinește legislația și achiul comunitar, pentru că altfel am depinde de părți terțe. Trebuie deci să dezvoltăm interconectările uh, la nivelul uh, rețelelor europene cu proiecte de interes comun pe care le avem și în acest sens ar trebui să mobilizăm toate resursele pe care le avem în fondurile structurale. Data aceasta avem oportunitatea de a utiliza 20% din aceste fonduri structurale pentru a rezolva probleme de mediu sau din sectorul energiei. Și vom uh, promova acest lucru în rândul statelor membre. Mă întrebați de asemenea și în legătură cu felul în care funcționează ETS-ul, sistemul de comerț cu emisii, și cum voi face ca acest sistem să fie competitiv. Avem și sistemul acordării de certificate în mod gratuit către anumite state membre. Trebuie să vedem cum îmbunătățim sistemul din trecut, pentru că Parlamentul a prezentat deja un sistem care nu funcționează prea bine, deci trebuie să vedem cum îl putem optimiza, astfel încât industria noastră să rămână competitivă, performantă, și în același timp să ținem cont de acele țări care doresc să-și mențină planurile energetice. Deci să vedem dacă menținem sistemul vechi sau introducem un sistem cu totul nou din punct de vedere financiar. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Peterson. Thank you. Um, Mulțumesc! Uniunea Europeană se confruntă cu două mari provocări. Schimbarea climatică și să îmbunătățim uh, situația energiei prin folosirea de mai multe energii regenerabile și prin reducerea dependenței de, de energie importată. Dar fiindcă există un potențial de a crește producția de energie regenerabilă pe teritoriul Europei, de exemplu în Marea Nordului cu turbinele în largul mării, deci cum vă puteți asigura că aceste surse uh, de energie curată vor fi într-adevăr folosite pentru beneficiul uh, întregii Europe? Cum veți uh, asigura o adevărată piață comună a energiei pentru întreaga Uniune Europeană care să ne ajute să soluționăm aceste două mari probleme? Vă mulțumesc pentru întrebare. ne confruntăm cu probleme grave în ceea ce privește energiile regenerabile. Cea mai mare problemă e că nu avem o piață internă care să funcționeze corect în domeniul energiei. Există mari limitări la exporturile transfrontaliere de energie în momentul de față. De asemenea, există și probleme, de exemplu, cu alimentarea de energie la orele de vârf de multe ori. Eu încerc, voi încerca să elaborez uh, nouă legislație pentru a încheia așa cum trebuie piața internă, piața comună. Dacă vom avea de asemenea o coordonare între între cei care distribuie și transport, am avea enorm de câștigat. De asemenea, am putea lucra uh, la nivel regional, de exemplu anumite proiecte din Marea Nordului, de exemplu. Am putea sprijini o inițiativă verde acolo de folosirea turbinelor în, în largul mării. Eu cred că ar trebui să începem cu nivelul regional înainte de a ajunge la nivelul european. Deci să începem cu o cooperare la început regională și treptat, treptat să ajungem la o adevărată piață comună. Însă dacă nu dezvoltăm rețeaua, problema cu energiile regenerabile va fi și mai complexă. Vom avea nevoie de foarte multe energii, uh, instalații de backup. Deci trebuie să ne concentrăm pe rețelele inteligente. Concomitent, trebuie să uh, încercăm să găsim cât mai multe investiții, cât mai multe surse de finanțare. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum uh, doamna Lopez Vermeiu. Mulțumesc, domnule Caniete. Aș fi vrut să am o dezbatere cu dumneavoastră și nu mi-ar fi fost greu doar fiindcă sunt femeie. Dar astăzi nu avem timp și astăzi trebuie să vedem de ce dumneavoastră nu puteți fi comisar. Guvernul dumneavoastră a eliminat energiile regenerabile în Spania a promovat fracking-ul și centralele nucleare care au probleme. A permis um, abuzuri uh, la nivelul oligopolurilor, neținând cont de cele șapte milioane de persoane care suferă din cauza sărăciei energetice. Iată modelul european pe care îl aveți și cum aveți curajul să veniți aici și să ne spuneți exact contrarul. Care este legitimitatea dumneavoastră pentru acest post? E clar, dacă ne informăm să vedem uh, care sunt activitățile dumneavoastră, interesele. Ieri am aflat care au fost uh, salariile extra pe care le-ați primit în cadrul Partidului Popular. Ați mai uitat și alte lucruri să ne spuneți? Companiile petroliere, contractele publice, care, publice pe care le-au luat și dumneavoastră spuneați că nu știați uh, cei cu ele. Iată cum vedem care este imaginea dumneavoastră. Toate aceste companii sunt proprietarul unei companii fantomă din Olanda. Dumneavoastră vorbiți foarte mult de patriotism și despre Spania. Microfonul se întrerupe. Clara, Nu am înțeles foarte bine care este întrebarea dumneavoastră, dar voi încerca să răspund totuși. După cum vă spuneam, dacă voi fi comisar, nu voi fi condiționat de nicio altă politică anterioară și nu voi reprezenta niciun stat în special. Eu susțin energiile regenerabile astfel încât să nu distorsioneze concurența, să existe o echitabilitate și reguli identice pentru toată lumea în Uniunea Europeană. Ce voi face eu aici, la nivel european, este să reglementez piața internă pentru a avea un sistem de susținere pentru energia regenerabile, astfel încât să evităm problemele care au apărut în unele state membre, cum ar fi, de exemplu, Spania, și nu atunci când era guvernul meu, ci cu guverne anterioare care au oferit subvenții excesive și care au dus la tarife exorbitante. Așa că, dacă vorbim despre aceste probleme, ele trebuie rezolvate imediat. Așa că, la nivel european, trebuie să stabilim regulile necesare pentru a avea un sistem de susținere pe baza regulilor pieței, fără ajutoare publice de stat și un sistem omogen pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că numai asta garantează concurența și dezvoltarea energiilor regenerabile și a rețelelor inteligente. Iată ce voi face în calitate de comisar voi promova o politică ambițioasă în ceea ce privește eficiența energetică cu obiective obligatorii. Voi promova energiile regenerabile, voi încerca să avem o diversificare la nivel energetic și voi face ca Europa să nu mai fie atât de dependentă precum este astăzi așa cum se întâmplă cu gazele pentru unele state membre sau faptul că alte state membre sunt izolate. Voi face politică la nivel european, încercând cea mai bun, să găsesc cea mai bună soluție pentru a favoriza toate statele membre, chiar și pe cele care au avut probleme în trecut pentru că au avut politici greșite. Mulțumesc! Grazie. E adesso la parola la collega Rivasi. Mulțumesc și acum doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, unul din marile principii ale Parlamentului European este transparența. Și că mă uit la ce ați făcut dumneavoastră, ați fost ministru de mediu, ați uh, acordat, uh, de exemplu, autorizații de foraj companiei Epson în largul insulelor Canare. În al doilea rând, ați primit duzine de cereri uh, privind accesul la documente uh, legătură cu modul în care se acordau aceste autorizații. Ați refuzat orice cerere. De asemenea, foraje în Marea Mediterană, industria turismului, toate instituțiile din statele membre refuzau și se opuneau și v-au sfătuit să nu acordați această posibilitate. În ceea ce privește revizuirea privind uh, siguranța pe platformele petroliere, cum putem noi să avem încredere în dumneavoastră, văzând ce ați făcut? Vă mulțumesc pentru întrebare, stimată doamnă. Vă spun un lucru. Nu eram eu ministru pentru industrie. Nu eu am luat uh, decizia privind uh, prospecțiunile petroliere acolo. Nu. Ministerul de Industrie face asta. Ministerul de Mediu face doar o evaluare de mediu. Spania e un stat de drept și această evaluare de mediu e făcută de către experți, nu de către politicieni. Și avem mari experți, experți foarte buni în domeniul acesta care fac aceste valori. Dacă valorile sunt pozitive, se acordă permisul. Dacă nu, se interzice. Ca ministru de mediu, am refuzat înființarea celei mai mari rafinării în Spania, deoarece valoarea de mediu era negativă, însă niciodată nu am influențat uh, modul în care erau elaborate evaluările de impact asupra mediului. Am lăsat pe experți de fiecare dată să stabilească concluziile. În domeniul uh, mediului înconjurător, deciziile nu au cum să fie luate pe criterii politice. Și în ceea ce privește directiva privind prospecțiunile offshore, care a fost revizuită, modificată recent. Eu cred că e o directivă bună, care asigură protecția în caz de accident. Sunt stabilită o serie de sisteme de prevenție pe platformele petrolifere. Eu voi uh, vedea uh, ce se întâmplă cu această directivă și dacă va fi nevoie, vom uh, crește uh, nivelul de uh, precauție. Dar când a fost ministru de mediu, vă spun, de fiecare dată i-am lăsat pe expert să-și facă treaba și le-am urmat avizul. Deci întotdeauna m-am bazat pe cel mai bun aviz științific. De aceea întotdeauna am avut încredere în acești experți. De asemenea, am încredere și în experți când spun că schimbarea climatică chiar e ceva ce se întâmplă. Adesso la parola la colega Elmer. Are cuvântul acum Domnul Elmer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule candidat pentru postul de comisar, eu sunt purtătorul de cuvânt al celui mai um, mare grup politic de britanici în uh, Parlamentul European. Noi știm că nu există o încălzire uh, climatică nu există schimbări uh, climatice și acțiunile de protejare, de combatere a schimbărilor climatice ne-au slăbit competitivitatea și precursorul dumneavoastră, domnul Oettinger, a declarat că Europa nu-și mai poate permite să continue această politică climatică și domnul Tajani a spus că politicile energetice ale Uniunii Europene au cauzat un masacru al industriei europene. Și vă întreb dacă știți acest lucru, dacă aveți vreun plan pentru competitivitatea industriei europene, veți salva industria europeană de la dezastrul în care a fost aruncată de obsesiile noastre ecologiste. Thank you. Thank you very much for your... Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Însă uh, nu sunt de acord în ceea ce privește încălzirea globală. Nu este aici o diferență de opinii, ci statisticile sunt foarte clare. Temperatura a tot uh, crescut. Sunt dovezi foarte clare în acest sens. Deci temperatura uh, globală a crescut și dacă vom depăși 2 grade, impactul va fi devastator. Deci aceasta este premisa de la care trebuie să pornim. Apoi, este clar că Uniunea Europeană are o problemă cu uh, prețurile la energie, pentru că nu avem uh, resurse naturale proprii, uh, depindem de importuri. Uh, știm foarte bine că prețurile sunt mai reduse în Statele Unite ale Americii, deci acest lucru ne creează o problemă de competitivitate. Deci, trebuie să dezvoltăm surse autonome individuale de energie. Drept urmare, trebuie să sprijinim dezvoltarea uh, resurselor energetice regenerabile, trebuie să insistăm mai mult pe eficiența, eficiența energetică, să consolidăm capacitățile noastre de uh, procesare a uh, energiei. Pentru că dacă am colabora uh, cu toții, am uh, reușit să reducem, uh, să re- dacă am negociat cu toți împreună, am reușit să reducem uh, prețurile negociate. Însă, în general, Trebuie să avem un angajament ferm în ceea ce privește conferința de la Paris de anul viitor, astfel încât toate statele implicate să-și uh, asume aceleași obiective la aceleași niveluri și să, pentru că doar asta va, uh, această situație va garanta o egalitate de șanse. Mulțumesc, uh, doamna Godin. Mulțumesc. Domnule candidat la postul de comisar, pot să vă spun că și eu sunt sceptică în ceea ce privește conflictul de interese care v-ar putea afecta, pentru că nu există foc fără fum sau fum fără foc. Într-adevăr, s-au făcut multe investiții în energia eoliană offshore, bilanțul economic încă nu este clar nici în ziua de astăzi, din punct de vedere ecologic, pentru că trebuie să facem apel la centrale termice care sunt foarte costisitoare și, până la urmă, din punct de vedere al energiei eoliene, nimic nu s-a dezvoltat uh, în afara unor tarife exorbitante. În Marea Nordului există un proiect care arată că producția de electricitate la scară mare este greu de obținut uh, cu ajutorul energiei eoliene. voastră, în calitate de comisar, veți cere o analiză de impact uh, a energiei eoliene în Europa, offshore în special, Mulțumesc! Cred că toate evaluările care s-au făcut, toate studiile care s-au făcut și care se fac la nivel european sunt un lucru foarte bun pentru că în felul ăsta deciziile se pot lua în cunoștință de cauză. Însă, avem o problemă pentru că nu avem suficientă energie, există o problemă și cu interconectările pe o bună parte din continentul european. Și cred că proiectul din Marea Nordului offshore green integrează practic toate aceste eforturi despre care vorbeam. E vorba de o integrare și la nivel regional și asta nu doar din punct de vedere al ambiției electrice, ci are legătură și cu piața de gaze și cu centralele electrice uh, Uh, în caz de uh, problemă. Asta ar putea rezolva această mare problemă energetică pe care o avem. Și, într-adevăr, cred că este foarte bine să facem studii de impact uh, ecologic, economic și așa mai departe la nivel european. Eu mi-am luat angajament foarte clar pentru a face studiile de impact necesare în cazul în care voi fi confirmat pe postul de comisar. E clar că o voi face și există două lucruri pe care promit să le fac. În primul rând, o consultare publică cât mai largă cu putință, implicând toți actorii din domenii, cu o perioadă foarte lungă și un studiu de impact pentru a vedea cu precizie care este consecința anumitor măsuri concrete asupra mediului. Iată cele două aspecte care sunt esențiale din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Și acum, domnul Carinț. Mr. Commissioner Designate, uh, the portfolio... Domnule candidat pentru postul de uh, comisar, uh, Portofoliul dumneavoastră are o caracteristică specifică. Pe de-o parte, trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon și să încetinim schimbările climatice. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de interesele consumatorilor și a industriei de a păstra redus, uh, scăzute prețurile la energie pentru a păstra competitivitatea Europei. Și aș dori să vă întreb cum veți reuși să găsiți un echilibru între cele două aspecte și în contextul uh, asigurării furnizării de energie, mai ales în situația dependenței de gazele naturale livrate din Rusia. Cred că aceasta va fi cea mai dificilă parte a sarcinii mele, pentru că, într-adevăr, trebuie să garantăm furnizarea de energie tuturor europenilor și la prețuri rezonabile. Și acesta va fi principalul meu obiectiv. Însă, pentru acest lucru vom avea nevoie de acțiuni în toate domeniile. Nu vom reuși să atingem acest obiectiv printr-o singură acțiune. Ar trebui să începem prin uh, folosirea eficientă a energiei, pentru că dacă ai nevoie de mai puțină energie, economisești bani și este mai probabil că vei avea uh, că, uh, securitatea furnizării uh, energiei. Deci, în primul rând, trebuie să uh, progresăm în ceea ce privește folosirea eficace a energiei și există o directivă în acest uh, sens. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu ecodesignul și cu ecoetichetele, cu îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. În al doilea rând, trebuie să avem energie mai ieftină din surse regenerabile. Cred că există deja tehnologii mature în acest uh, moment, însă trebuie să investim și în alte, uh, în alte în tehnologii noi și în tehnologiile de captare și stocare a dioxidului de carbon. În plus, interconectarea este absolut uh, necesară. Trebuie să ne asigurăm că există o interconectare atât în sudul Europei, dar și în nordul Europei, în regiunea uh, Mării Baltice, de exemplu, pentru că țările baltice, cele trei baltice, trebuie să fie sincronizate cu restul Uniunii Europene. Însă toate, acțiunile, toate aceste acțiuni trebuie să se desfășoare în același timp. În plus, trebuie să ne asigurăm că și partenerii noștri ex, uh, externi au obiective ambițioase, astfel încât să existe o, să nu există o denaturare din punct de vedere al competitivității noastre față de partenerii noștri. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Martina Berna. Herr Canete, Sie waren Minister zu der Zeit, als die spanische Regierung. Domnule Canete, Ați fost ministru în uh, momentul în care 20, la 20 octombrie 2013 guvernul din Spania a, a permis a, uh, tehnica fracturării hidraulice. De asemenea, ați uh, autorizat prima livrare majoră de petrol de șist provenit din Canada în Spania și aș dori să vă întreb Uh, dacă sunteți convins că gazele de șist și țițăiul de șist și exploatarea acestora um, nu sunt periculoase, în condițiile în care știți cât de importante sunt demonstrațiile împotriva acestor tehnologii și cum ați ajuns la altă concluzie, cum ați ajuns la această concluzie în Spania. Apoi știm foarte bine că în anul 2015 urmează viitoarea conferință climatică și aș dori să știu ce se va întâmpla cu calcularea emisiilor cauzate de aceste metode neconvenționale de exploatare a gazelor naturale și a țițeiului. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. În primul rând, decizia de a folosi uh, tehnologii de fracturare hidraulică depinde de fiecare guvern în parte conform tratatelor uh, europene. Deci este o decizie care ține de guverne. Unele guverne uh, pot accepta această tehnologie, altele nu. Ceea ce a făcut Comisia Europeană a fost să emită o recomandare pentru că în cazul în care se uh, recurge la această tehnologie, uh, care ar fi elementele care ar trebui să fie respectate? Nu eu am fost uh, ministrul care a autorizat uh, fracturarea hidraulică sau nu. Eu Întotdeauna am susținut că tehnologia de, fra- de fracturare hidraulică ar trebui să fie supusă celei mai uh, stricte evaluări uh, a impactului asupra mediului, astfel încât să se țină seama de cele mai uh, stricte criterii. Și a- asta a fost poziția mea în momentul în care am fost uh, ministru. Uh, Comisia acum a studiat uh, situația globală și pe baza dovezilor științifice a impactului acestei tehnologii, eu voi propune, dacă va fi necesar, o legislație adecvată pentru a face față problemelor potențiale. În ceea ce privește summitul de la Paris, ne dorim un acord uh, obligatoriu pentru toate uh, statele relevante. Va trebui să vedem care, care va fi numitorul comun pe care îl vom putea uh, atinge și obiectivul nostru de 40%, vă pot spune de pe acum, este unul foarte ambițios. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Wisniewska. Biorąc pod uwagę, że Unia Europejska... Vă mulțumesc. Domnule comisar de semnat, dacă ne dăm seama că Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 10% din emisiile de gaz cu efect de seră și dacă ne gândim că mm, această sumă va fi cam de 3% pentru anul 2030, deci ce intenționați să faceți cu pachetul energie până în anul 2030 pentru a avea uh, suficiente surse de energie pentru economia noastră. Mă gândesc și la zonele de frontieră, mă gândesc și la resursele naturale și la faptul că situația geopolitică poate fi diferită de la un loc la altul. Fiecare țară trebuie să își folosească energia în funcție de uh, posibilități. De asemenea, ce veți face pentru ca principalii emitenți, uh, China și Rusia, să facă și ei ceva în vederea reducerii uh, emisiilor? Mulțumesc! Unul din primele lucruri pe care trebuie să le facem este să îndeplinim toate acordurile și să respectăm toată legislația pe care o avem, toate obiectivele din această legislație. Deci avem deja legislație care trebuie pusă în vigoare și prioritatea mea va fi ca a, acest proces de punere în aplicare a legilor să continue. Deci, din perspectiva 2020. De asemenea, va trebui să pregătim noi legi pentru a face față obiectivelor pentru 2020 și 2030. Avem domenii relevante de acțiune în care voi acționa. De asemenea, și poluatorii trebuie să-și uh, asume un angajament în ceea ce privește reducerea emisiilor. Cu sprijinul înaltului reprezentant, uh, voi încerca să avem contacte cu toți uh, jucători importanți, cu Statele Unite ale Americii, prin acel for al economiilor majore, un for important pentru țările dezvoltate din punct de vedere economic care emit foarte multe gaze cu efect de seră. Avem și G7 și G20 pentru a pregăti angajamente și la nivel bilateral va trebui să ne implicăm cu China, cu India și de asemenea cu țările cel mai puțin dezvoltate și cu țările insulare, deoarece pe ele le interesează foarte mult ce se va întâmpla la summitul de la Paris. De asemenea, țările latinoamericane uh, trebuie implicate pentru a încerca să ajungem la un angajament obligatoriu uh, la Paris. Deci cu toții trebuie să avem în cap acest obiectiv pentru a combate schimbarea climatică. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Werner. Iertați-mă, sunt femeie și în plus am și o întrebare complicată. Uh, dacă vrem o înțelegere globală pentru a reduce emisiile, trebuie să ne dăm seama că nu doar emisiile sunt importante aici. Defrișările, pierderea de biodiversitate, crește nivelul mării, nesiguranța alimentară, evenimente dezastroase, migrația. Ce strategie specifică aveți și pentru aceste alte Uh, provocări, mai ales știind că țările în curs de dezvoltare se uită către Europa, așteaptă leadership de la noi și să nu uităm că aceste țări în curs de dezvoltare sunt cele care simt în primul rând efectele acestor fenomene. Deci ce veți face pentru a atenua efectele schimbării climatice? De asemenea, în ceea ce privește producția de energii regenerabile în sistemul uh, transporturilor, vă angajați și acolo să avem uh, niște, niște obiective obligatorii și ce veți face pentru a pune capăt acapărării, acapărării de uh, terenuri? Of, multe întrebări. I'm going to take action. Voi încerca să răspund la toate. Vom uh, În ceea ce privește politica schimbării climatice, vreau să ajut uh, țările cel mai puțin dezvoltate să se adapteze și să atenueze efectele schimbării climatice. La Paris, foarte important va fi pachetul financiar. Deci noi, țările dezvoltate, va trebui să ne dăm un angajament acolo. 100 de miliarde a fost uh, promisiunea făcută, acum diferite țări uh, vin cu diferite promisiuni la fondul global. Pachetul financiar va fi foarte important pentru a asigura uh, sprijinul pe viitor. M-ați întrebat ce vom face și cu defrișările, deci domeniul silviculturii. Încercăm să vedem care este impactul biomasei, al utilizării acesteia în cadrul sistemului de comerț cu emisii. Deci s-ar putea să folosim aici și biomasa, însă nu vrem să exagerăm uh, emisiile de gaze cu efect de seră. Unele tipuri de biomasă sunt adecvate, adecvate altele mai puțin. Va trebui să folosim, în orice caz, metodele cel mai puțin agresive față de mediul înconjurător și, de asemenea, trebuie să ajutăm țările în curs de dezvoltare să-și îndeplinească obiectivele. Deci le vom oferi foarte mult sprijin tehnic. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul colegului Răuistea Bons. A Bună ziua, domnule Caniete. Ne-ați prezentat o listă de priorități pe care o cunoaștem deja de la Comisia. Asta o faceți ca să scăpați dumneavoastră de probleme. Și dacă știm care este povestea dumneavoastră, pot să vă spun că nu, nu vă cred că acum ați fi un ecologist uh, înflăcărat uh, știind ce ați făcut în trecut. Două întrebări. În primul rând, referitor la fracking, vreau să știu dacă veți promova o legislație europeană în acest sens și dacă veți ține cont de opinia majoritară din Uniunea Europeană și, bineînțeles, a țării vaștilor, care este împotrivă. A doua întrebare, din partea grupului Benega și din partea asturienilor, care sunt mulți aici și care își aduc aminte de cum ați gestionat uh, catastrofa cu uh, prestij. Vreau să știu ce veți face cu tehnologiile miniere și dacă veți respecta recomandarea adoptată de instituția aceasta în 2010. Da, mulțumesc. Eu am să oblig statul uh, spaniol să îndeplinească toată legislația europeană și să-și asume responsabilitățile așa cum trebuie să facă toate statele membre, pentru că obligația mea de comisar este să fac ca legislația europeană să se respecte. lugar, în al doilea rând, Dați-mi voie să fac aici o aluzie și la acea gestiune în legătură cu catastrofa cu vaporul Prestige. Ce am făcut eu atunci? Am închis, practic, pescuitul în acea zonă pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Acel element era esențial pentru mine, să respectăm sănătatea cetățenilor. Am oferit ajutoare pentru ca pescarii să nu aibă atât de mult de suferit și au primit bani din prima zi până când li s-a dat voie din nou să pescuiască. În al treilea rând, am curățat toată acea zonă de ridoral într-un timp record de șase luni. Și vă invit pe oricare dintre dumneavoastră să vizitați nordul Spaniei și să vedeți uh, ce frumoase sunt cele trei plaji care au fost afectate. Asta a fost gestiunea mea în acest caz. Și în legătură cu fracking-ul. Fiecare stat membru are dreptul de a lua decizii la nivel suveran. Comisia nu poate nici obliga un stat membru să uh, utilizeze această tehnică de fracking și nici nu poate împiedica să o facă. Comisia stabilește doar niște recomandări în legătură cu ce trebuie să se facă dacă se ia decizia de utilizare a frackingului pentru a avea o energie la nivel local. Asta face Comisia, nimic mai mult și la ora actuală Comisia încearcă să recopileze informații științifice, să vadă cum se analizează experiențele din afara Europei și din Europa pentru a trece către un proiect legislativ care să reglementeze fracking-ul. Și acest proiect legislativ îl vom face împreună, Comisia, dumneavoastră și Consiliu. Comisia va face o propunere, bineînțeles, dialogând cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră reprezentați cetățenia. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Maragall. Arias Cañete. Se ha hablado de conflicto de por su... Domnule Arias Cañete, s-a vorbit despre conflicte de interes prin participarea dumneavoastră în domeniul petrolier. S-a vorbit de operațiuni în paradisuri fiscale, poate că legale, dar inacceptabile din punct de vedere etic în Europa. Cred că este incompatibil să aveți uh, un post ca cel pe care îl doriți astăzi dacă ați avut o astfel de activitate. Vă respect și pe dumneavoastră și opiniile dumneavoastră, dar uh, nu uh, sunt de acord cu uh, ceea ce a făcut guvernul dumneavoastră în legătură cu uh, zona Ebrului și cu alte activități de acest gen. Și trebuie să recunoaștem și mm, atitudinea dumneavoastră anti-europeană prin activitatea pe care ați avut-o în mediul de afaceri. Și vreau să vă întreb dacă ați avut sau nu interese comerciale uh, în companii care își aveau sediu în Antilele olandeze și în Panama. Și în al doilea rând, în legătură cu declarația de interese financiare doriți să renunțați la uh, numirea dumneavoastră pe postul de comisar în urma acestor informații care au apărut, așa cum ar trebui să o faceți? Da, am să vă răspund foarte categoric. Eu n-am avut niciodată niciun fel de activitate economică într-o companie care să reprezinte, să aibă sediul într-un paradis fiscal și toate veniturile mele au fost întotdeauna declarate acolo unde trebuia, în Spania. Este singurul lucru pe care pot să vi-l spun. Toate veniturile au fost declarate uh, și pot să vă spun că sunt foarte mândru de acest lucru. și nu am participat în niciun fel într-o astfel de companie. Și am dat dovadă de transparență din totdeauna. Și tocmai pentru că am dat dovadă de transparență, sunt uh, convins că dacă domnul Juncker ar fi știut acest lucru, nu m-ar fi numit niciodată. Eu am declarat acest lucru în declarația de interese financiare, am vândut acțiunile respective și n-am încercat să ascund niciodată nimic. Așa că pot să vă garantez că dorm liniștit noaptea, foarte liniștit, pentru că mi-am îndeplinit întotdeauna obligațiile fiscale și de aceea sunt foarte mulțumit pentru că am făcut-o întotdeauna. Grazie. Adesso la parola. Mulțumesc. Și acum domnul Tamburano. Cagnete, l'Unione Europea finora ha avuto poca attenzione. Domnule Caniete, până acum Uniunea Europeană nu s-a prea uitat la obiceiurile pe care le-au uh, consumatorii, care sunt foarte importante în ceea ce privește economisirea de energie. Un studiu din 2008 uh, arăta că deciziile privind 80% din consumul uh, gospodărilor, deci 80% din decizii sunt luate de femei. Femeile consumă mai puțină energie deoarece iau mai mult transporturile publice, de exemplu. Dumneavoastră ați făcut niște afirmații discriminatorii în ceea ce privește femeile în trecut. Deci, aș vrea să vă întreb dacă în abordarea dumneavoastră în ceea ce privește uh, politica energetică veți ține cont de importanța femeilor? Sunteți gata să aveți o abordare egalitară în ceea ce privește colegele dumneavoastră din comisie sau din ONG-urile de mediu cu care vă veți întâlni? Deci cum vă veți purta cu aceste doamne? Vă mulțumesc pentru întrebare. În discursul inițial v-am spus deja că eu cred cu tărie că egalitatea între femei și bărbați e uh, un element de bază pentru o Europa mai dreaptă și mai prosperă. Întotdeauna am crezut cu tărie în acest lucru și de fiecare dată când am avut uh, responsabilități politice și mulți eurodeputați spanioli știu asta, deci de multe ori am acordat posturile de maximă răspundere femeilor. La pescuit, Carmen Fraga era cu mine la minister, ea era responsabilă, la agricultură la fel, schimbarea climatică și acolo tot o femeie este, evaluările de mediu sunt făcute de către o altă femeie, de deci sunt foarte conștient de importanța femeilor și de faptul că ele trebuie să ia decizii la cel mai mare nivel, la cel mai înalt nivel în viața politică. Întotdeauna am făcut asta. Acestea fiind spuse, am citit um, un raport al Parlamentului în legătură cu efectele schimbării climatice asupra femeilor. Se dau exemple clare, se vorbea acolo și despre faptul că femeile ar trebui să fie printre cele care iau deciziile legate de stabilirea politicilor de combatere a schimbărilor climatice. De exemplu, în Africa e un raport foarte interesant, economia agrară în Africa. Deci, dat fiind că ați adus în discuție importanța femeilor în procesul de luare a deciziilor. Deci eu vă asigur că în cabinetul meu voi încerca să asigur uh, o reprezentativitate egală între bărbați și femei. Și vreau ca acest principiu de asemenea să fie uh, în toate direcțiile generale. Deci e un angajament al meu personal pe care îl are și domnul Juncker, și anume egalitatea între bărbați și femei. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Balțu. Szót, tisztelt Kanyete úr! A nukleáris erőművek... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată domnule Canieta. În ceea ce privește centralele eh, nucleare, există o mare divergență de opinii. Majoritatea activiștilor de mediu se împotrivesc acestor centrale, însă, în același timp, oameni de știință americani renumiți au demonstrat că în combaterea schimbărilor climatice, energia nucleară ar, ar uh, putea avea un rol foarte important pentru că ar putea fi considerată a fi o energie curată. Cu toții uh, ne dorim să sprijinim pe termen uh, lung energiile regenerabile, pentru că știm că acestea nu pot avansa foarte mult pe termen mediu. În uh, portofoliu, din portofoliul dumneavoastră și politica energetică are un rol important, deci aș dori să știu care este părerea dumneavoastră față de energia nucleară. Că la decisión de que... Așa cum am spus de mai multe ori, decizia referitoare la sursele energetice este una luată de statele membre. Comisarul nu se poate pronunța pentru o energie sau alta. Comisia este cea care trebuie să reglementeze numai condițiile pentru a fi rezonabile. Dacă un stat membru hotărăște să utilizeze o energie care în principiu este curată, cum ar fi energia nucleară, care are problemă cu deșeurile și tocmai de aceea avem directive pentru deșeurile nucleare, Ceea ce trebuie să facă Comisia Europeană este să garanteze un nivel maxim de siguranță pentru utilizarea acelei energii. Și tocmai asta am făcut prin directiva pentru siguranță nucleară și directiva referitoare la deșeuri. Am lucrat, bineînțeles, alături de Agenția Europeană pentru Energie Atomică cu Euratom și am garantat că în cazul în care un stat membru dorește să promoveze energia nucleară, să facă acest lucru în condiții de siguranță maximă. Iată de ce Comisia, atunci când vede că statele membre au proiecte, analizează aceste proiecte pentru a vedea ce restricții ar trebui să se impună sau ce probleme ar putea apăra. Și, începând de acolo, statele membre pot utiliza acea sursă energetică. Multe state membre mizează pe o astfel de energie nucleară, altele renunță la ea, cum ar fi, de exemplu, Belgia sau Germania, dar multe state membre doresc să construiască noi reactoare nucleare, așa cum se întâmplă în Ungaria sau în Regatul Unit. Comisia trebuie să fie foarte atentă la ce se întâmplă în Uniunea Europeană, să garanteze că procesul de dezafectare a instalațiilor nucleare se face întotdeauna în condiții de maximă siguranță și că deșeurile nucleare se duc acolo unde trebuie, așa cum se arată în directivă, și că dacă se construiesc noi centrale nucleare, acestea se fac cu noile tehnologii disponibile. Iată care este funcția pe care o voi avea eu în calitate de comisar, să garantez siguranța nucleară în Europa. Mulțumesc! Uh, o să-i dau simbolul puterii colegului meu, domnul Buzek, care va prezida a doua jumătate a audierii noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Giovanni. Am, am tocmai am terminat a treia parte a audierii noastre, trecem la a patra parte a audierii și dau cuvântul domnului Belet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, sunt în fața dumneavoastră. Mă bucură uh, angajamentul de care dați dovadă. Ați uh, răspuns întrebării adresate de domnului Grote referitoare la uh, reformarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii și în ceea ce privește disponibilitatea de a recurge mai repede la rezerva de stabilizare a pieței. Uh, eu am o întrebare suplimentară legată tot de acest dosar. Cum veți ține seama și de temerile legitime ale industriei, care sunt garanțiile pe care dumneavoastră și Uniunea Europeană le poate oferi uh, celor care au cele mai bune performanțe în industrie în combaterea relocării emisiilor de dioxid de carbon, mai ales după 2020? Vă mulțumesc! Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Repet acest lucru, în Europa există cea mai importantă piață de dioxid de, car- de carbon uh, globală. Și suntem un model pentru alții, de exemplu pentru China sau pentru Statele Unite ale Americii sau pentru Elveția, și pe viitor toate aceste piețe ar trebui să fie interconectate pentru a deveni o piață globală. Deci tocmai uh, de aceea avem o responsabilitate imensă față de modul în care gestionăm această piață. Trebuie să o facem într-un mod eficient, dar trebuie să ținem cont și de industria europeană. Pentru că principalul obiectiv al Uniunii Europene în acest moment este creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Pentru a ne atinge aceste obiective, sectorul industrial trebuie să își crească ponderea din PIB și acest lucru nu se poate fără, fără un sector industrial competitiv. Pentru acest lucru trebuie să le uh, acordăm certificate de emisii un anumit număr gratis pentru a evita fenomenul uh, transferului de dioxid de, de dioxid de carbon, trebuie să găsim un sistem mai eficient și dacă și cred că vom, va, va exista în continuare o cotă de certificate de emisii gratuite, însă Va trebui să rezolvăm și problema statelor care depind foarte mult în continuare de cărbune, să vedem dacă vom putea continua cu derogările acordate acestor state. Este o temă pe care va trebui să o discutăm cu Parlamentul European eu sunt pregătit să discut cu dumneavoastră viitorul sistem, tocmai ținând cont de responsabilitatea noastră pe care o avem. Mulțumesc, doamna Garcia Perez, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Arias Caniete, domnule comisar, domnule candidat la acest post. Dumneavoastră ați fost ministru al unui guvern care a aprobat o lege a coastelor din Spania care a fost rușinoasă pentru uh, jumătate din Europa și care ar putea distruge o mare parte din patrimoniul nostru natural. A fost guvern, într-un guvern care a votat împotriva obiectivelor obligatorii privind combaterea schimbării climatice în Uniunea Europeană. Aceleași obiective despre care spuneți acum că le veți încuraja. Însă, dincolo de portofoliul dumneavoastră, trebuie să recunoașteți un lucru. Nu e ușor să vă uh, judecăm. În primul rând ne insultați pe noi, pe femei, pe toate. După aceea, pentru uh, a explica un conflict, pentru a evita un conflict de interes, vă vindeți uh, repede uh, acțiunile. Și ieri, cu o zi înainte de această audiere, ați spus că Partidul Popular, atunci când uh, va Ați spus că ați primit un salariu din partea Partidului Popular Spaniol și timp de trei luni ați ascuns acest fapt. L-ați ascuns. Noi nu am știut acest lucru timp de trei luni. Deci s-a aflat doar ieri cu 24 de ore înainte de această audiere. Ce încredere să avem în dumneavoastră? Vă mulțumesc, doamnă deputat. Vă voi spune două lucruri, în primul rând. În mod sistematic, când am fost ministru de mediu, deci de fiecare dată am votat propunerile doamnei comisar uh, Connie Hodegard. Deci de fiecare dată am sprijinit propunerile comisiei. Puteți vedea care sunt procesele verbale. Am făcut parte din acel numit Green Growth Group, miniștri de, de energie și de mediu care mizau pe uh, energie regenerabilă. No, nu ne plăceau combustibilii fosili. Și vă spun, pe vremea aia nu eram candidat la niciun post de comisar. N-am vândut nimic pe fugă. Am vândut acțiunile când am fost numit uh, comisar desemnat. Nu m-am grăbit deloc, n-am făcut nimic pe fugă, ci într-un mod coerent și transparent am făcut totul. În ce privește legea coastelor în Spanie, am elaborat-o pentru a proteja interesele uh, multor cetățeni europeni care investiseră în Spania, care cumpăraseră acolo proprietăți, deci pe litoralul spaniol, și care riscau să-și piardă proprietățile astea de azi pe mâine din cauza unei lege uh, spaniole. Deci am făcut asta pentru a proteja interesele tuturor europenilor. Asta am făcut și nu am ascuns nimic, stimată doamnă deputat. În uh, CV-ul meu vedeți că am fost președinte al Comitetului Electoral. E o sarcină politică. Nu am avut niciodată un salariu. Eram, primeam doar niște bani pentru a acoperi costurile administrative. Deci de la bun început am arătat aceste date. Comisia juridică a putut evalua. Am făcut toate declarațiile uh, în Spania, la fisc, am plătit toate taxele și dările. Deci, activitățile mele sunt transparente. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Urmează acum domnul Ashley Fox. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, domnule Caniotă. Aici sunt. Poate vă bucură să auziți că pe mine nu mă interesează activitățile cumnatului dumneavoastră. În acest moment există 248 de proiecte de interes comun în cadrul uh, facilității Conectarea uh, Europei cu un buget de 8,5 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani, ceea ce înseamnă că majoritatea acestor proiecte nu vor fi finanțate și aș dori să aflu de la dumneavoastră care vor fi criteriile pe baza cărora veți acorda finanțare acestor proiecte sau nu? Și poate președintele cere, poate cere grupului socialiștilor și democraților să nu mai discute cu consilierii. În plus, există și proiecte de îmbunătățire a magistralelor de, de țiței și aș dori să știu care sunt măsurile dumneavoastră de eficientizare a rețelelor a infrastructurii energetice. Eu consider că toate proiectele de interconectare energetică între statele Uniunii Europene sunt o prioritate. Este adevărat că în cadrul uh, facilității conectarea Europei avem o sumă mai redusă de bani, doar 5 miliarde de euro. Însă această rețea este o prioritate pentru Europa și, în plus, în pachetul viitor vom avea acțiune de 300 de, de milioane de euro pentru a obține finanțare pentru aceste proiecte și vom încerca să obținem și sursă de finanțare suplimentară de la Banca Europeană de Investiții. În plus, o altă acțiune este importantă. Nu Comisia selectează aceste proiecte. Am stabilit 12 uh, grupuri uh, regionale din care fac parte agențiile de reglementare și alți uh, parteneri care urmează să analizeze calitatea proiectelor. Pentru mine, prioritare sunt uh, proiectele care asigură interconectarea energetică între diferite țări și cele care garantează furnizarea de energie în Uniunea Europeană. Deci aceste proiecte cred că ar trebui să fie finanțate. După cum am spus, este însă important să activăm la nivel uh, regional, în cadrul tenurilor însă trebuie să recunosc că în cadrul facilității conectarea Europei uh, resursele financiare nu sunt uh, uh, suficiente. Vă mulțumesc. Domnul Ghion Tadidal. Senor Arias Cañete. Mulțumesc. Domnule Arias Cañete, Consiliul, Parlamentul și Comisia au susținut obiectivul interconectării electrice de 10% între statele membre. S-a propus și o creștere de până la 15% până în 2030. Faptul că nu se îndeplinește acest obiectiv nu este principalul obstacol pentru a avea o uniune energetică, ci ne împiedică să atingem obiectivele și pentru 2020. Unele state membre au făcut eforturi pentru a atinge aceste obiective și au dezvoltat energiile regenerabile, ceea ce le-a dus la un exces de capacitate, pentru că nu puteau să exporte acest surplus de energie către restul Europei. Vreau să întreb dacă veți face legătura clară între obiectivul interconectării și celelalte obiective ale energiei și ale climei pentru a avea un cadru european coerent. Și ținând cont de consensul existent referitor la importanța interconectării, Uh, cu toate că obiectivul nu s-a stabilit, ce măsuri aveți de gând să luați pentru a crește această interconectare? Mulțumesc. Într-adevăr, una dintre prioritățile mele va fi acela de a promova în mod personal toate proiectele de interconectare la nivel european, începând cu zona Baltică și uh, terminând cu estul Europei și peninsula iberică. Dar eforturile de interconectare vor fi foarte mari pe viitor. Întrebarea dumneavoastră însă are mai mare legătură cu ce se întâmplă în peninsula iberică și este adevărat că acolo este o adevărată insulă energetică și s-au dezvoltat foarte mult energiile regenerabile și aceasta a adus două probleme. Rețeaua energetică pe care o avem nu este destul de inteligentă pentru a ține cont de excesul de energie care apare în mod punctual și, în al doilea rând, nu putem exporta energia către țara vecină, către Portugalia și nici către Uniunea Europeană, deci nu doar către țările vecine. Deci mai există și posibilitatea cu Italia sau cu Regatul Unit dacă am avea acea conexiune prin rețelele europene. S-au făcut într-adevăr pași înainte, însă în mod timid, dar Comisia dorește să promoveze dialogul între Franța, Spania și Portugalia pentru ca toate aceste proiecte să devină realitate. Și așa cum spuneam doamnei del Castillo, există un proiect oarecum mai înaintat în ceea ce privește conectarea electrică în Franța să se treacă de la 1400 la 1800 de megawatts dar alte proiecte au rămas în urmă. Așa că Comisia are nevoie, în primul rând, de un acord politic între statele membre. În al doilea rând, are nevoie de susținere financiară, care este absolut necesară pentru că sectorul privat nu face investiții, pentru că ele nu sunt destul de rentabile, Comisia finanțează, subvenționează, tocmai pentru că piața privată nu poate interveni singură. Și în al treilea rând e nevoie de un cadru legislativ, astfel încât toate cererile de autorizații, permise, etc. să se facă într-o perioadă cât mai scurtă cu putință, pentru a scădea birocrația. Iată care sunt prioritățile mele, nu doar pentru peninsula iberică, ci în ceea ce privește interconectările la nivel european. Mulțumesc și acum domnul Ransdorf. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, în sectorul energetic există monopoluri naturale, să zicem așa, însă viitorul energiei uh, constă în uh, o potrivire reciprocă între structurile uh, de mari dimensiuni și cele de dimensiuni mai mici. De ce putem face pentru a echilibra aceste structuri de mari dimensiuni cu cele de mici dimensiuni? Deci cum putem asigura acest echilibru? Pentru a obține acest echilibru, în primul rând, ar trebui să combatem orice practici de monopol. Dacă se abuzează de poziția dominantă pe piață, voi lua legătura cu colegul care se ocupă de concurență pentru a corecta situația. Însă lucrurile vor funcționa în mod optim atunci când vom avea o piață comună definitivată. Asta înseamnă că ar trebui să uh, implementăm pe deplin primul pachet energie și, în al doilea rând, ar trebui să implementăm noi măsuri în ceea ce privește rețelele inteligente și interconectările, traficul transfrontalier. Va trebui să facem toate acestea, deoarece vom ajunge uh, la un moment dat să ne dăm seama că totul se concentrează pe consumator. Vom avea contoare de energie inteligente, vom avea niște aparate energetice bine proiectate, consumatorii vor putea să-și aleagă ei înșiși uh, modelul de consum zilnic și vom uh, încuraja uh, toate aceste practici pentru ca structurile mici și cele mari să poată supraviețui împreună. Însă asta doar atunci când piața comună va fi uh, încheiată. La început vă spuneam că pentru mine un obiectiv uh, prioritar este să uh, reușim să definitivăm o piață comună, o piață comună cu un sistem de prețuri uh, transparente și orizontale. Odată ce vom avea acest sistem comun, vom avea o mai mare concurență și o mai mare convergență a prețurilor către un nivel inferior, deci vor scade pre- prețurile. Deci fără această convergență, prețurile vor, uh, uh vor crește. Vă mulțumesc. Domnul Cloturmes are cuvântul acum. Domnule Caniete, în calitatea de ministru pentru mediu spaniol și accentuez cuvântul mediu, a sprijinit importurile de țiței din Canada și ați fost pentru tehnologia de fracturare hidraulică, a susținut de asemenea continuarea activităților uh, funcționării vechilor centrale nucleare. Și revin la conflictul de interese. Miguel Domexelis nu este vreun cumnat. Este partenerul dumneavoastră deja de afaceri de 25 de ani, deci face parte din familia dumneavoastră. Și în ultimul rând, deja de 13 uh, ani a fost inițiat un uh, proces uh, de evaziune fiscală împotriva unei întreprinderi cu care ați avut de asemenea uh, legături. Și aș dori să vă întreb uh, care este poziția dumneavoastră în legătură cu această situație. Domnule Turmes, eu nu știu de unde scoateți dumneavoastră informațiile astea. Eu am arătat care, este, care sunt interesele mele în declarația de interese, care e profesia mea, avocat, deci eu am consiliat foarte multe firme spaniole. Uh, și ca ministru de mediu nu am luat deciziile la care vă referiți dumneavoastră. Da, așa, uneori ai de câștigat sau de pierdut uh, când e o decizie. Asta, așa se întâmplă peste tot. Așa se întâmplă și la comisie, Să trebuie să te lupți și asta am făcut. Deci eu ca ministru de mediu vă spun, am uh, supus unei evaluări de mediu toate proiectele. Uh, Valori de mediu extrem de rigide, cu niște criterii întotdeauna științifice, repet, științifice și tehnice, deci nu, criteri, nu pe bază de criterii politice s-au luat deciziile. Dumneavoastră vă referiți aici la petrol obținut din nisipurile bituminoase din Canada. Uh, în orice caz, aveți toate documentele, Parlamentul European va putea hotărâ, va putea judeca în funcție cu capacitățile mele. Însă vă spun, atunci când un guvern poate lua o hotărâre, uh, acea hotărâre trebuie întotdeauna să respecte legislația comunitară. Dacă nu o face, uh, Comisia Europeană deschide o acțiune de încălcare a legislației comunitare. Dacă ar fi interzis, ar fi fost interzis să se importe petrol din nisipurile bituminoase, atunci lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Însă, în directiva privind biocombustibilii nu se face diferența între, un produ- între originea petrolului, practic. Vă mulțumesc. Domnul David Coburn. Uh, uh, mulțumesc. Domnule candidat la postul de comisar, dumneavoastră probabil că veți deveni faimos pentru că nu credeți în femei și în calitate de fost proprietar al unei companii petroliere, vreau să vă întreb de ce Uniunea Europeană ar trebui să reducă gazele cu efect de seră cu 40%, când UE reprezintă doar 12% din emisiile la nivel global și Regatul Unit doar 2%. Poate sunteți de acord cu mine că acest plan înseamnă să cheltuim sume enorme de bani pe măsuri de atenuare pentru niște economii deja fragile. Și până la urmă, indiferent ce facem în ceea ce privește emisiile, ele vor crește la nivel global, în special dacă indienii și chinezii uh, vor să aibă fiecare un frigider și un Ferrari. poate discutăm și despre familia dumneavoastră. Vorbitorul este întrerupt. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over, colleague. Președintele intervine. Domnule, s-a încheiat timpul pe care îl aveați la dispoziție. Domnule candidat la postul de comisar, vă rog să răspundeți. Uh, first of all. În primul rând, nu aveți încredere în schimbarea climatică. Eu cred că este absolut necesară și sunt convins că avem o adevărată problemă cu schimbarea climatică. Și pentru aceasta trebuie să punem acea limită de 2 grade. Și mă întrebați de ce trebuie să facem ceva dacă noi reprezentăm doar 12% din emisii. O reducere de 40% a emisiilor nu are nimic de a face cu, numărul, cu nivelul emisiilor pe care îl avem. Nu. Este o legătură directă însă cu acel obiectiv pe care îl avem de două grade și noi trebuie să fim și lideri la nivel global, pentru că schimbarea climatică are nevoie de un lider și liderul este reprezentat de Uniunea Europeană. Noi am fost lideri de la Copenhaga încoace la toate summiturile și trebuie să fim în continuare lideri până la summitul de la Paris și să-i convingem și pe alții să ni se alăture nouă. Pentru că e foarte ușor să spui, da, dacă ceilalți nu fac nimic, uh, nici noi nu facem nimic. Nu, pentru că atunci temperaturile vor crește și vom ajunge la un dezastru. Avem nevoie de leadership. Trebuie să-i convingem pe chinezi, pe Statele Unite să își asume niște obiective ambițioase pentru a lupta împotriva schimbării climatice și după aceea, la nivel intern, vom găsi instrumentele necesare. Pentru că dacă o vom face, vom deveni competitivi la nivel global, vom crea locuri de muncă. 4 milioane de locuri de muncă potențiale acum în economia verde, în perioada de criză și totuși aceste locuri de muncă n-au avut de suferit. Pachetul 2030 ne permite să avem încă un milion de locuri de muncă în plus și tocmai acesta este obiectivul nostru, să creăm locuri de muncă, să fim lideri în schimbarea clim climatică. Țara dumneavoastră este una dintre cele mai competitive în economia verde, pentru că dezvoltă noi standarde, noi produse, este competitivă. Iată ce trebuie să facem și cred că putem fi lideri și putem fi și competitivi în același timp. Mulțumesc! Următorul uh, vorbitor, domnul Piper. Da. Vă mulțumesc, domnule Canietă, pentru că ați dat dovadă de atât de multă transparență în clarificarea situației dumneavoastră financiare și a conflictului de interes. Și sper că veți convinge prin declarațiile dumneavoastră și colegii noștri uh, mai, crit- mai critici. Eu am o întrebare legată de eficiența energetică. Foarte multe state membre um, au întâmpină dificultăți în uh, atingerea normelor uh, stabilite de, la nivel european din acest punct de vedere. Și uh, aș dori să vă întreb, domnule Caniete, cum am putea, recurgând la o flexibilitate sporită, de exemplu, să permitem statelor membre să atingă aceste obiective din punctul de vedere al eficienței energetice, a cotei și a cotei uh, surselor de energie regenerabilă. Pentru a atinge acest obiectiv general, cred că eforturile trebuie să fie distribuite între statele membre într-un mod inteligent, ținând cont de capacitatea și situația fiecărui stat membru în partea. Deci trebuie să fim foarte uh, precauți în încercarea de redistribuire a eforturilor. Trebuie să facem acest lucru în cadrul ETS. În uh, celelalte domenii va trebui să ținem seama de situația fiecărui stat membru pentru a atinge uh, obiectivul de eficiență energetică. În ceea ce privește uh, energiile regenerabile, vom avea angajamente din, din partea fiecărui stat membru care țin seama de posibilitățile fizice ale fiecărui stat membru, pentru că trebuie să ajungem la nivel global în Uniunea Europeană, la un nivel uh, minim de uh, 27%. Și revenind la la eficiența energetică, chiar și cetățenii de rând au un rol foarte important. Apoi, în, pentru că deciziile individuale sunt importante din acest punct de vedere, pe lângă domeniul construcțiilor și așa mai departe. Deci, prin intermediul uh, directivei privind eficiența energetic, energetică, dispunem de un instrument foarte important, de asemenea directiva privind ecodesignul și performanța a clădirilor, performanța energetică a clădirilor. Dacă vom uh, reuși să introducem sisteme inteligente de contorizare a consumului de curent electric și de gaz natural, cred că um, vom, uh, acest lucru va, va, va fi un factor important în deciziile individuale ale consumatorilor. Doamna Cabezon Ruiz. la Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, vorbele pot să spună foarte multe și astăzi am auzit foarte multe barbarități. Și dacă n-aș cunoaște politica dumneavoastră și experiența dumneavoastră, poate că le-aș crede. Și dumneavoastră ați actualizat declarația încă de pe când vă aflați la Congresul Deputaților în Spania. Domnule Caniete, veți sancționa Spania dacă nu îndeplinește obiectivul de 20% până în 2020, după ce s-a distrus sectorul energiei regenerabile cu ajutorul dumneavoastră și nu pentru că lipsea un cadru de reglementare, ci pentru că s-a prezentat în mod fals un deficit, care, un deficit de tarif care nici măcar nu există. Veți propune un proiect pentru ca statele membre să democratizeze accesul la energie. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Eu, la Congresul Deputaților în Spania, n-am ascuns niciodată nimic. Am publicat întotdeauna toate datele și dumneavoastră le-ați citit foarte ușor în presă. În al doilea rând, guvernul spaniol ce a făcut? A dat niște subvenții excesive pentru energia regenerabilă. Asta a dus la un deficit de tarif pe care dumneavoastră îl considerați ridicol, dar pe care bugetul spaniol nu îl poate acoperi. Pentru că, până la urmă, acesta este plătit de consumatori, fie prin impozite, fie printr-un tarif crescut. Iată o politică greșită uh, care ducea, bineînțeles, la un randament financiar de peste 20%. Poate dumneavoastră considerați că e rezonabil, dar uh, pentru noi nu. Eu doresc să implementez un sistem de susținere care să fie orientat în funcție de piață, fără măsuri extraordinare și centrat în Uniunea Europeană. Dacă voi fi comisar, voi aplica legislația comunitară și voi sancționa orice stat care nu îndeplinește obiectivele comunitare atunci când ele sunt obligatorii. Așa că puteți sta liniștită. Spania a ajuns la un, un, o rată de 16,1% și obiectivul este de 20% și sunt alte țări mai dezvoltate care n-au ajuns acolo ca și noi. Deci nu suntem printre cei din urmă. Dar acest obiectiv trebuie să se îndeplinească în 2020 și dacă nu se îndeplinește, atunci va trebui să luăm măsurile necesare și să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru? În al doilea rând, trebuie să dăm asistență statelor membre pentru a atinge acele obiective. Pentru că Comisia nu trebuie să sancționeze, nu, trebuie să ajute pentru îndeplinirea obiectivelor. Și dacă până la urmă un stat membru nu implementează legislația comunitară, nu atinge obiectivele, fără nicio îndoială acesta va fi sancționat. Pentru că eu nu voi reprezenta Spania în Comisia Europeană, ci voi reprezenta interesele celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Acesta este obligația și angajamentul pe care mi-l iau și asta voi face dacă veți avea încredere în mine. Colleague Duncan, as a next speaker. Și acum domnul Duncan. Thank you. <clears throat> Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, știți că Scoția e un mare producător de energie, atât în ce privește hidrocarburile, cât și cele regenerabile și sper că veți avea timp să, vedeți, să veniți acolo, să vedeți ce se întâmplă. Mă bucură să văd că vreți să sprijiniți rețeaua pentru Marea Nordului. Ne, da, ne puteți da eventual un calendar și un buget? Însă nu prea m-au mulțumit ce spuneați în legătură cu fracturarea hidraulică. Nu prea avem noi experiență și competențe aici. Ce veți face pentru a vă asigura că statele membre uh, vor acționa în funcție de toate regulamentele în vigoare? E foarte important pentru siguranța noastră energetică viitoare să știm ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru întrebare. rețea offshore din Marea nord, deci această inițiativă este foarte importantă, deoarece ar duce la interconectări foarte importante care ne-ar uh, soluționa multe probleme. Deci vom încerca să vedem cum putem sprijini acest uh, proiect. Știu că nu avem multe resurse, în cadrul programelor multianuale mă voi lupta pentru finanțare suplimentară să e clar o prioritate, la fel ca și proiectele de interconectare din zona baltică. Abordările regionale sunt extrem de importante aici. Deocamdată nu avem o piață integrată a energiei, însă putem să începem să o construim de la nivelul regional and develop. Deci părți, piețe regionale integrate care se leagă între ele și care încet încet duc la o piață comună integrată. Acesta este rezultatul pe care îl vizăm. Există și un uh, uh, for uh, pentalateral al energiei în care participă și Germania, avem și interconectările din zona Baltică, după cum vă spuneam, însă vrem să uh, sprijinim abordarea regională în general. Pentru interconectarea diferitelor tipe, tipuri de energie, gaz și electricitate uh, în același timp, pentru a soluționa problema energiei. ceea ce privește gazul de șist. Repet ce am spus deja de la început. Voi studia ce se întâmplă în cadrul sistemului și vom adopta legislația doar după ce vom evalua foarte bine uh, primele experiențe. Domnul José Ignacio Fari are cuvântul acum. Prescrit al Parlamentul Europeu referiu a necessidade de todos os Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniata, în răspunsul scris adresat întrebărilor Parlamentului European, v-ați referit la necesitatea ca și sectorul de transport să uh, de transport uh, în general se contribuie la reducerea emisiilor de, de dioxid de, de carbon și știm că există dificultăți în uh, sectoarele de transport aerian și maritim. Poluarea aerului provenită din transportul maritim are un impact impact uh, substanțial asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător. În ceea ce privește transportul uh, aerian, Uniunea Europeană se confruntă cu uh, rezistență pe plan internațional în fața ideii de a introduce o schemă de comercializare a certificatelor de emisii din acest uh, sector de transport. Și aș dori să știu care sunt intențiile dumneavoastră pentru a ne asigura că ajungem la o acțiune globală, astfel încât Europa să nu fie discriminată din acest punct de vedere? Es una, una pregunta muy importantă. Mulțumesc. Într-adevăr, este o întrebare esențială, pentru că toate sectoare, sectoarele de activitate trebuie să contribuie la lupta împotriva sectorului schimbării climatice. În cazul transportului aerian, acesta este supus sistemului ETS pentru transportul intracomunitar, dar cel care merge spre în afara Uniunii Europene s-a confruntat cu problemele pe care le cunoaștem și, prin urmare, reglementarea în acest domeniu trebuie să o facem ținând cont de ce va spune ICAO, dacă la nivelul acestei organizații se va ajunge la o măsură globală pentru piața transportului aerian. Dacă în 2016 la întâlnirea care va avea loc la ICAO se va ajunge la așa ceva, atunci noi nu va mai trebui să intervenim. Dar în cazul în care la acea întâlnire nu se va ajunge la o măsură clară și dacă ICAO nu va fi în stare să implementeze o astfel de măsură, atunci va trebui să ne referim la directiva anterioară și atunci dumneavoastră și noi va trebui să luăm decizia pentru a vedea dacă ea se aplică 100% sau dacă trebuie să facem o modificare. Oricum va trebui să așteptăm până în 2016 să vedem ce se va întâmpla la ICAO. În cazul transportului maritim, Organizația de Transport Maritim Internațional va aborda și ea această chestiune. Și e adevărat că noi avem un sistem de monitorizare, de raportare și de verificare pentru a vedea în ce măsură uh, navele poluează, pentru că înainte de a lua o măsură trebuie să vedem care sunt emisiile. Asta facilitează mai multe lucruri. În primul rând, operatorii își dau mai multă silință, și pe de altă parte, dacă Organizația de Transport Maritim Internațional nu ia o măsură clară, atunci o putem face la nivel european. Însă pentru aceste două sectoare de transport trebuie să vedem întâi ce se întâmplă la nivel internațional, pentru că e o problemă globală pentru care e nevoie de un răspuns global. Și mulțumesc. Și acum doamna Pitikainen. Thank you. Mulțumesc. Aici mă aflu în sală. Poate mă înșel eu, însă am înțeles că v-ați luat un angajament clar uh, pentru a combate schimbarea climatică, care e o amenințare la adresa omenirii. De asemenea, în ceea ce privește rezerva de stabilitate a pieței la ITS și de asemenea vă doriți un sistem de comerț cu emisii funcțional, cu niște prețuri care să fie eficiente ceea ce privește combaterea schimbării climatice. De asemenea, vreți o înțelegere ambițioasă la nivel internațional? Aș vrea să aud și alte comentarii din partea dumneavoastră. Temperatura uh, the environment. Okay. I would like to ask you for the answer. Sorry. Trebuie să vă întrerup. Domnule președinte, n-am înțeles ultima întrebare. Era o cifră acolo, 1,5, dar despre ce era vorba? Ce cifră era? The question is... Întrebarea e cum veți Uh, încuraja o creștere economică durabilă din punct de vedere a mediului înconjurător în Europa. Uh, no, in English. We, we have big opportunities for environment. Există mari uh, șanse aici, mari oportunități în multe domenii pentru a avea creștere economică durabilă. În primul rând, energia regenerabilă, formele de energie regenerabilă. Le putem dezvolta mai mult și de asemenea putem uh, dezvolta uh, industrii pentru noi feluri de energie regenerabilă. Avem acum surse deja mature, cea fotovoltaică și eolică, există și alte surse care nu sunt atât de folosite, cum ar fi stocarea, captarea și stocarea dioxidului de carbon. Deci o industrie pe care o putem dezvolta și astfel putem crea locuri de muncă pentru a contribui la economia verde. Din punct de vedere energetic, multe oportunități sunt. Eficiența energetică, de exemplu. Consumul în ceea ce privește clădirile. Trebuie să colaborăm, de exemplu, cu toți promotorii imobiliari. Acum, de exemplu, se renovează doar 1% din uh, din totalul de clădiri în Uniunea Europeană. E foarte puțin. Dacă s-ar renova mult mai multe clădiri, s-ar crea mult mai multe locuri de muncă. De asemenea, să investim mai mult în aparatura cu consum redus. Avem și proiectarea ecologică, care e o, o unaltă foarte bună. Deci putem avea creștere ecologică în multe domenii. Putem avea mai, tehnici mai bune de combustie, de exemplu. Deci Posibilitățile sunt enumerate. Deja avem 4 milioane de locuri de muncă. Am putea crea încă un milion de locuri de muncă în plus pentru a face această transformare de la economie cu multe emisii la una cu emisii reduse de dioxid de carbon. Doamna Simona Bonafé. În Parlamentul poi, președinte Juncker s-a impegnat a fa... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Juncker s-a referit uh, la suma de 300 de miliarde de euro care urmează să fie investită și vom fi foarte atenți uh, să, ca Comisia Europeană să își respecte această promisie. Noi considerăm că Europa trebuie să depășească faza de austeritate și să investească mai mult, chiar și în acest domeniu. Și aș dori să vă întreb pe dumneavoastră cât uh, anume din această sumă de 300 de miliarde de euro vor fi, va fi investită în crearea de locuri de muncă ecologice și uh, care vor fi sumele dedicate investițiilor în noi, uh, în noi surse de, de energie regenerabilă. Un lucru pe care țin să vi-l spun este că Avem o mare ocazie de data aceasta și anume să profităm de toate ocaziile care ni se oferă de la fondurile structurale. Avem deci bugetul comunitar. S-a făcut acel mainstreaming al tuturor măsurilor și astfel 20% din toate măsurile trebuie să fie pentru acțiuni care au de-a face cu schimbarea climatică, cu energii regenerabile. Deci, în primul rând, Comisia va trebui să garanteze um, următorul lucru și anume statele membre într-adevăr profită de fondurile structurale pentru a mobiliza resurse pentru a combate schimbarea climatică. În ceea ce privește pachetul 2014-2020, știm că primii ani, anii de lansare, Știm că în acești primi ani procentul de utilizare a fondurilor pentru schimbarea climatică e în jur de 12%. Se vor semna acum acordurile de parteneriat, se va pune în practică, se va lansa și uh, deci, uh, pachetul și procentul va crește. De asemenea, trebuie să căutăm noi căi de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, um, alte modalități, mă gândesc la obligațiunile de proiect, de exemplu. În cadrul acelui pachet de 300 de miliarde pentru acțiune climatică și pentru uh, energie regenerabilă, avem nevoie de un sprijin foarte mare. Deci vom avea vicepreședinta pentru Uniunea Energiei, vom avea și comisarul pentru ocupare și creștere și împreună vom încerca să mobilizăm cât mai multe resurse. Deci avem pachetul anunțat de Juncker, avem fondurile structurale și avem și Banca Europeană de Investiții și cu toate acestea putem într-adevăr uh, face un pas uh, mare înainte. Domnul Rubic înainte. Thank you, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l salut și eu uh, alături de noi pe domnul candidat pentru postul de comisar. Mă bucur că avem alături de noi un uh, expert atât uh, de bun. Întrebarea mea se referă la măsurile posibile în domeniul producției și a garantării protecției consumatorilor, mai ales în ceea uh, cum ne putem asigura că prețul energiei electrice va fi uh, cât mai scăzut posibil și apoi ce se întâmplă cu descentralizarea din punctul de vedere al asigurării furnizării de energie și aș dori să vă întreb dacă considerați că din punctul de vedere al tehnologiilor inteligente ne putem aștepta la noi inițiative. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. În primul rând, cred că trebuie să dezvoltăm re, uh, rețele inteligente și contoare inteligente, pentru că în centrul atenției noastre trebuie să se regăsească consumatorul. Consumatorul este cel care trebuie să decidă câtă, câtă energie dorește să, să folosească, asigurându-ne că datele sale personale sunt protejate în același timp. În același timp, dacă dorește să genereze, să producă propria energie, și această posibilitate trebuie să fie reglementată. Și mă voi gândi la câteva inițiative în acest sens la nivel european, pentru că uh, între statele membre diferențele sunt prea mari și eu cred că din acest punct de vedere am putea ajunge la o adevărată plusvaloare europeană. Să reglementăm posibilitățile de a produce energie din partea unei persoane private și de a furniza această energie în, în rețeaua centralizată și să reglementăm de asemenea modalitățile de plată pentru energia livrată. Apoi, intra, apoi într-adevăr, trebuie să ne preocupă și problema a, celor care nu au întotdeauna acces la a, energie. Există și în acest punct de vedere diferențe imense între statele membre și este greu să găsim o soluție comună europeană. Însă este evident că a, anumite categorii sociale au dificultăți în a-și plăti factura la energie și va trebui să găsim uh, mai soluții um, din punctul de vedere al, al um, izolării mai bune a clădirilor, de exemplu, am putea să găsim o soluție, dar, într-adevăr, vă mulțumesc pentru sugestia dumneavoastră, este o idee foarte bună. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Canieta. Acum are cuvântul uh, domnul Zanonato la domanda un po' diversa da... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare oarecum diferită față de cele pe care le-am auzit astăzi, în mod repetat. Cred că ne aflăm încă departe de o piață integrată a energiei electrice. Armonizarea pieței europene ar fi trebuit să ne ducă la o piață competitivă și flexibilă care să ofere cetățenilor și companiilor mai bune servicii la costuri mai mici. Din păcate însă nu s-a întâmplat așa. De exemplu, în sectorul energiei hidroelectrice, care este o principală sursă pentru acel mix energetic, o energie pe care o utilizăm de peste un secol în Europa și care reprezintă 16% din energia electrică produsă pe teritoriul european și 69% din energia regenerabilă. În Europa, regimul de concesiuni de energie electrică uh, este foarte diferit de la un stat membru la altul. Unele țări, precum Italia, Franța sau Spania, încearcă, dar președintele întrerupe. Mulțumesc pentru întrebare. Cel de-al treilea pachet al energiei a dus la următorul rezultat. Avem agenții de reglementare din ce în ce mai independente în statele membre și, pe de altă parte, există o relație foarte bună între autoritățile de reglementare naționale între ele. Și iată, înaintăm spre o agenție de reglementare europeană cu ajutorul celor naționali și cu ajutorul operatorilor de rețele. Deci încercăm în felul acesta să ajungem la o armonizare. Este adevărat însă că piața nu este integrată, că regulile sunt diferite și că în cazul concesiunilor de centrale hidroelectrice care afectează competențele noastre, practic de multe ori aceste competențe sunt la nivel național. Și înainte de nivelul european trebuie să se respecte principiul subsidiarității, al proporționalității și principiul eficienței legislative. Așa că pot să vă spun că sunt de acord cu îngrijorarea dumneavoastră. Ar trebui să fim foarte atenți să vedem dacă o legislație europeană aduce o valoare adăugată sau, din potrivă, mai multă birocrație. Avem un vicepreședinte care se ocupă de o mai bună legiferare, așa că trebuie să fim foarte atenți ce facem la nivel comunitar. Trebuie să se legifereze la nivel comunitar doar ceea ce nu se poate face la nivel național, deci doar atunci când avem valoare adăugată europeană. Într-adevăr, pentru a avea o piață integrată, avem multe motive pentru a o face. Asta înseamnă să avem un sistem de prețuri armonizate, să existe libertate de circulație a energiei, să existe o mai mare uh, competență pe piața internă. Însă trebuie să fim foarte atenți atunci când e vorba de respectarea principiului subsidiarității și al proporționalității care sunt esențiale pentru ca cetățenii europeni să aibă încredere în instituțiile europene. Mulțumesc! Următorul vorbitor Doamna Pilar Ayuso. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Comisia jurii a stabilit clar că dumneavoastră nu ridicați niciun conflict de interese, deci comisia competentă a spus acest lucru. Însă aici e un exercițiu uh, pur uh, politicesc din partea unora de stânga care tot timpul tot spun aceleași minciuni. Cu toții știm că dumneavoastră sunteți uh, foarte competent pentru acest post. Însă noi suntem aici pentru a judeca dacă sunteți sau nu potrivit pentru acest post. Întrebarea mea e următoarea. Avem amenințări legate de furnizarea cu gaz în unele state membre. Uh, cum credeți că ar trebui să se contureze politica energetică externă a Uniunii Europene în următorii ani? și ce eforturi trebuie făcute la granițele externe, ce noi rute ar trebui să explorăm în lumina acestor amenințări. Vă mulțumesc! Eu mi-aș dori ca South Stream, ca proiectul South Stream să fie lansat. Ar fi o garanție um, clară în ceea ce privește respectarea dreptului comunitar. Însă coridorul sudic e practic obligatoriu. Trebuie să oferim toate stimulentele posibile pentru ca sectorul privat să-l să-l stabilească. Și în același timp, în paralel, trebuie să facem interconectarea cu țările baltice și să sincronizăm sistemul energetic baltic cu cel european. Lucru foarte costisitor, însă necesar, deoarece le va garanta uh, independența energetică. Trebuie de asemenea să promovăm uh, sursele de energie proprie, inclusiv cele regenerabile, până la nivelul permis de rețelele noastre, să creștem eficiența energetică, de exemplu, de asemenea pentru a cumpăra mai puțin, să depindem mai puțin de furnizorii de gaz. Deci să profităm de posibilitățile pe care ni le dă gazul natural lichefiat, să dezvoltăm toate acele huburi în sudul Europei pentru a primi gazul național lichefiat, dar nu ne vom mai putea permite să depindem de un unic furnizor și de o singură sursă de energie. Va trebui să ne diversificăm, să avem o capacitate de achiziție mai mare, să ne unificăm capacitățile noastre de cumpărare. Suntem un cumpărător foarte puternic noi ca Uniune. Eu, în calitate de comisar, vă spun că dacă vom avea o platformă comună din partea companiilor uh, europene în cadrul OMC și conform regulilor de concurență, deci eu voi sprijini o astfel de idee. Europa poate să-și îmbunătățească foarte mult uh, poziția sa în ceea ce privește energia. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar desemnat. Doamna Iute Guteland dare cuvântul acum. Härkanete. Eh, jag vill börja med din portfölj och eh, i din uppdragsbeskrivning så... Domnule Canieta, aș dori să încep cu numele portofoliului dumneavoastră, care ne arată că vă veți ocupa de acțiunile energetice și pentru schimbările climatice. În ceea ce privește siguranța furnizării energetice și a, a tuturor elementelor care țin de meniu. Veți impune statelor membre unele obiective obligatorii, obligatorii în ceea ce privește emisiile din uh, domeniul transportului uh, maritim. Aș dori să știu dacă vă veți implica, implica mai mult pentru că Uniunea Europeană este cea care trebuie să își asume rolul de lider. Aveți cuvântul, domnule Canieta. Voi începe cu politica maritimă. Problema politicii maritime e că ar trebui să știm exact care este nivelul de emisii înainte de a stabili niște legi în legătură cu pragul de emisii. În momentul de față, Uniunea Europeană a lansat un sistem inteligent de monitorizare, de raportare și de verificare a emisiilor. Doar așa vom putea lua niște decizii să transportul maritim se face la nivel internațional. Aceste nave circulă pe toate mările și oceanele, deci e important să avem o normă care afectează întreaga flotă cu tonelajul uh, respectiv care intră sub incidența acestei legislații. Organizația Maritimă Internațională, în momentul de față, deci la următoarea sa reuniune, uh, se va ocupa de această chestiune. Vor vedea dacă vor lua o hotărâre sau nu. Dacă ei nu o fac, noi vom lua o hotărâre, deoarece noi vrem ca navele noastre să fie eficiente din punct de vedere energetic. Pe ceea ce privește siguranța furnizării, noi vrem să ne implicăm pe toate fronturile pentru ca toate țările să aibă uh, siguranță în ceea ce privește furnizarea. Acum, în ceea ce privește conflictul geopolitic uh, Ucraina-Rusia, suntem într-o situație sta- determinată acum, însă să ne gândim că și în sudul Mediteranei pot apărea probleme. Deci e important ca fluxurile să fie reversibile. De aceea e nevoie de uh, sisteme interconectate cu fluxuri re, reversibile și de asemenea să existe și un sistem de solidaritate între statele membre. Uh, pentru a uh, avea această siguranță a aprovizionării, care este esențială acum pentru Uniunea Europeană, mai ales în circumstanțele mondiale actuale. Doamna Vircune. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Caniete, după cum știm, dezbaterea în legătură cu luarea deciziilor pentru schimbare climatică și energie sunt separate. Politica de energie și de climă au lipsit practic în ultima vreme la nivelul Uniunii Europene. Însă cele două nu pot fi separate și pentru a avea o Uniune Europeană competitivă, trebuie ca companiile să aibă acces la o energie rezonabilă ca preț și care să respecte mediul. Comisia Juncker a propus un portofoliu care combină cele două elemente și care, practic, oferă o soluție. Noua comisie își va începe lucrul în luna noiembrie și, domnule Caniete, dumneavoastră ați subliniat deja cât de importante sunt locurile de muncă și creșterea verde. Vreau să vă întreb care sunt următorii pași pe care îi veți face. Președintele întrerupe vorbitorul. Announcer if you understood anything. Monsieur. No, no. No, I understand. Sorry he, about that. He has I asked me whether the next, the next step towards blinder. Da. Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem la nivelul Uniunii este să ne asigurăm ce fel de reguli vom aplica. Pentru ca investitorii să facă investiții necesare pentru noi tehnologii, pentru noi proiecte, trebuie să fie siguri pe regulile care li se aplică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când în octombrie la Consiliu se uh, face un acord referitor la pachetul 2030, imediat după aceea va trebui, alături de Parlament, pentru că dorim să ne implicăm în acest dialog cu dumneavoastră, să uh, stabilim regulile necesare pentru a vedea cum uh, vom evolua în ceea ce privește ETS-ul, în ceea ce privește uh, directiva pentru certificate, ce schimbări vom introduce în directiva referitoare la eficiență energetică, ce angajamente își vor lua state membre, membre pentru energii regenerabile, un nou sistem de guvernanță și așa mai departe, astfel încât cât mai repede cu putință toată lumea să știe care sunt regulile pentru viitor. Și dacă vom face așa și vom reuși să actualizăm uh, politica pentru schimbarea climatică și în domeniul energiei în cadrul acestui pachet al Comisiei Juncker, atunci vom putea avea creștere economică în Europa, pentru că toată lumea va ști unde sunt oportunități de investiții în multe domenii pentru eficiență energetică, pentru energii regenerabile și, de asemenea, va fi mult de lucru pentru proiecte de interconectare, numeroase proiecte care vor apărea, deci uh, cu ele și activitate și creștere verde. Cred că vom avea multe oportunități și suntem lideri în ceea ce privește tehnologiile de creștere verde. De asemenea, în ceea ce privește industria cu consum scăzut de carbon. Și dacă noi vom reuși să o facem, și ceilalți vor veni și vom fi lideri nu doar la Paris pentru niște angajamente și obiective ambițioase, ci în general pentru dezvoltare. Mulțumesc, dragi colegi, îmi pare rău, dar trebuie să vă întrerup atunci când se uh, termină timpul. Asta este regula democratică. Și acum doamna Teresa Griffin. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Deși v-ați vândut de curând acțiunile la uh, companiile petroli, petroliere, uh, ați condus companiile respect, respective și ați avut legături puternice cu sectorul respectiv. Și în lumina acestor fapte aș dori să vă întreb cum, cum intenționați să fiți obiectiv în relațiile cu acest sector. În al doilea rând, în foarte multe părți din Europa, facturile tot mai mari la curent electric reprezintă o presiune mare asupra uh, săracilor și persoanelor vulnerabile, vulnerabile din Europa. V-ați uh, referit la această problemă, însă aș dori să știu care vor fi propunerile concrete în calitate de comisar pentru a combate această problemă a sărăciei energetice. Și apoi ați dori, uh, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu afirmațiile dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, capacitățile intelectuale ale femeilor. Yeah. I have no problems of debating with women. You have seen this. Nu am nicio problemă în a purta o dezbatere cu femei, așa cum v-am demonstrat în această masă. Am, mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut scuze și v-am dovedit că putem avea o dezbatere până acum. În legătură cu întrebările dumneavoastră relevante, foarte importante, am fost întotdeauna o persoană independentă în viața mea. Cred că am fost uh, proprietarul celor mai vestite acțiuni din istoria Europei, dar în același timp am făcut parte din uh, grupul uh, care susținea uh, creșterea uh, ecologică. Am făcut parte din acest grup ecologist, am sprijinit întotdeauna am obiective ambițioase când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice, am făcut acest lucru în trecut, o voi face și, în, uh, și pe viitor și uh, există, pe de altă parte, un cod de conduită pentru uh, membrii Comisiei Europene pe care îl voi respecta în totalitate. Problema consumatorilor care se află într-o poziție uh, vulnerabilă este una importantă. Acum trebuie să discutăm dacă abordarea aceasta se regăsește mai bine în Uh, în cadrul politicilor energetice sau în cadrul politicilor uh, sociale. Dacă abordăm uh, problema din perspectiva energetică, cred că am avea nevoie de contoare inteligente, am avea nevoie de o eficientizare, o izolare termică a, a clădirilor, ar trebui să cerem statelor membre să ofere sprijin financiar pentru construirea clădirilor pentru categoriile sociale care, au, care sunt vulnerabile, dar or, oricum vor, vor rămâne anumite persoane care vor avea nevoie probabil de sprijin uh, social. Mulțumesc, doamna Grostet, tare cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt femeie, și îmi spun că președintele Juncker a avut dreptate atunci când v-a dat acest portofoliu, pentru că dumneavoastră gestionați foarte bine aceste teme care țin de portofoliul acesta. Am apreciat voința dumneavoastră și hotărârea de a convinge și de a lucra cu Parlamentul European. Și pot să vă spun că la audierile precedente n-am avut întotdeauna această impresie să avem în față o persoană competentă așa cum ați fost dumneavoastră. Așa că domnule candidat la postul de comisar, într-o economie fără carbon. Procesul de capturare și de stocare a carbonului este important, însă, din păcate, în iunie 2014 Comisia a decis să ofere doar 300 de milioane de euro pentru un singur proiect de uh, captare și stocare a carbonului. Dumneavoastră doriți să faceți mai mult și acum în legătură cu energiile regenerabile. Dumneavoastră n-ați menționat niciodată stocarea energiei care este foarte importantă. Mulțumesc. Let's, uh, I think that the problem of uh, carbon capture and storage is very important. Într-adevăr, Captarea și stocarea carbonului este o chestiune esențială. Carbonul va fi prezent în mixul energetic în Europa mult timp. Pe termen mediu, în multe state membre, el este foarte important, carbunele și lignitul. Și pentru ca aceste state membre să utilizeze resursele autohtone, trebuie să dezvoltăm acest proces de captare și de stocare a carbonului. E adevărat că avem uh, programele pe care Directoratul pentru Energie le-a susținut. Cele șase programe că din cele șase, patru au eșuat. Mai avem două din Anglia și încă unul care ar putea avea rezultate mai bune. Există și alte proiecte prin programul NR300. E adevărat că acesta a existat un proiect care a primit 300 de milioane de euro. Și se poate să avem și state membre care să susțină acest proiect, în special Regatul Unit. Așa că eu îmi iau angajamentul să susțin aceste proiecte, să dezvoltăm cercetarea și să o finanțăm, să mobilizăm finanțarea necesară, pentru că cărbunele este o sursă importantă de energie. În ceea ce privește stocarea energiei, aceasta este foarte importantă. Bateriile nu sunt foarte eficiente, dar există și alte proiecte care se dezvoltă în Uniunea Europeană pentru a stoca cu ajutorul bateriilor. Și acest lucru pot fi folosite, de exemplu, pentru încălzire sau cu alte scopuri. Dar tehnologia nu este încă destul de bine dezvoltată, este deocamdată în cercetare. Mulțumesc, domnul Leinen. Domnule Caniete, am o întrebare politică și una personală. Ați spus de mai multe ori că veți, uh, fi, veți avea o poziție neutră față de sursele energetice, indiferent de tipul lor. În calitate de comisar pentru energie este o atitudine corectă, dar este total uh, greșită în calitate de comisar pentru mediul uh, înconjurător. Uh, în ultima calitate ar trebui să încercați din toate puterile să restrângeți sursele tradiționale, uh, convenționale de energie și sper că veți face toate, toate eforturile din acest punct de vedere. Și acum trec la întrebarea personală. V-ați referit la codul de conduită, unde se precizează că trebuie să fiți independent uh, din punct de vedere personal și familial. Uh, și aș dori să vă întreb dacă este adevărat că, că cumnatul dumneavoastră deține acțiunile respective sau nu. Vă mulțumesc, domnule coleg. Domnule candidat la postul de comisar, vă rog să răspundeți la această întrebare. Mr. Lyman, Domnule Leinen, în momentul în care am vorbit despre energia nucleară și fracturarea hidraulică, în legătură cu energia nucleară, eu am spus că sunt obligat să uh, garantez siguranța nucleară. Aceasta, acesta este angajamentul meu în fața cetățenilor europeni. În ceea ce privește fractura hidraulică, am spus din nou, Comisia are rolul de a emite recomandări, de a stabili regulile care trebuie respectate dacă se, se recurge la această tehnologie. Apoi, în ceea ce privește codul de, conduit, de conduită, dacă voi fi numit comisar, voi publica pe internet toate întâlnirile pe care le voi avea cu toate persoanele, cu toți lobbyiștii, cine participă la întâlnirile respective, care va fi scopul întâlnirilor, deci voi fi complet transparent din acest punct de vedere. Și am uh, repetat acest lucru. Am vândut uh, acțiunile respective, chiar dacă nu exista un conflict de interese, fiind vorba de uh, întreprinderi active în domeniul logisticii. Și nici eu, nici soția mea, nici fiul meu nu, au, nu deținem acțiuni la vreo întreprindere. Voi lucra în interesul Uniunii Europene și voi promova energiile curate în ceea ce privește regenerabilă um, Există, există mai multe posibilități uh, pentru un stat ca Polonia. Tehnologia captării și stocării dioxidului de carbon este o opțiune foarte interesantă. Deci eu voi susține întotdeauna cea mai eficientă opțiune, pentru că nu vom reuși um, această revoluție de azi pe mâine. Deci va trebui să, uh, să ne gândim că va trece mult timp până când vom avea uh, pe doar energii regenerabile și, în plus, trebuie să garantăm, după cum am spus, siguranța energiei nucleare. Mulțumesc și ultima întrebare, domnul Roy. Eu nu am impresia că în fața noastră se află un reprezentant al industriei petroliere, ci uh, o persoană care a condus o întreprindere, mic, uh, o întreprindere mică și mijlocie. Mie nu mi se pare că este vorba de un conflict de interes. Cu toate acestea, uh, a vândut acțiunile pe care le deținea a, și soția dumnealui a vândut acțiunile respect, uh, respective și uh, fiul uh, dumnealui a vândut acțiunile respective, chiar dacă nu era obligat să facă acest lucru. Mie mi se pare că exagerăm cu aceste întrebări. În al doilea rând, aș dori să-mi răspundeți la două întrebări. Ne-ați dovedit cât de competent uh, sunteți și aș dori să știu cum veți uh, împăca acțiunile climatice cu asigurarea competitivității, Uh, și așa mai departe, și apoi care vor fi măsurile de a răspunde uh, amenințării potențiale din partea Rusiei de a opri furnizarea de gaze naturale. Vă mulțumesc, domnule Roy. În primul rând, la ultima parte a întrebării, În această vară am uh, efectuat în Uniunea Europeană teste de rezistență foarte import, uh, importante în contextul crizei din Ucraina pentru a vedea dacă putem face față opririi uh, furnizării de gaze naturale din Rusia. Și am uh, înțeles cât de importantă este uh, cooperarea regională, asigurarea unor uh, fluxuri uh, Uh, inverse pe magistrale, dar pe viitor este evident că trebuie să ne diversificăm uh, sursele uh, energetice. Trebuie să mergem înainte cu coridorul sudic, trebuie să dezvoltăm mai mult capacitățile de stocare a gazului natural lichefiat. Din punctul de vedere al competitivității, trebuie să facem ceva cu ETS-ul, trebuie să avem, să ajungem la o piață internă adevărată care funcționează bine. O asemenea piață trebuie să, trebuie să fie într-adevăr competitivă, trebuie să fie o piață în care prețurile se formează la fel peste tot în Uniunea Europeană și să avem uh, surse mai diversificate energetice, să consumăm energia într-un mod mai eficient, doar atunci vom ajunge la o situație mai bună din punctul de vedere, vedere al siguranței energetice. Eu sunt sigur că Europa va putea dezvolta noile, noi tehnologii, noi tehnologii de captare și stocare a biofilului de, de, de carbon, vom dezvolta noi tehnologii față de cele care există acum, lucru care nu va face decât să ne sporească uh, competitivitatea și să fie în avantajul industriei din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, domnule uh, candidat pentru postul de comisar. Am încheiat partea dedicată întrebărilor din audierea noastră și Uh, vă vom da cuvântul pentru o scurtă declarație uh, la